Proszę Państwa, myślę, że możemy powoli zaczynać. Doamnelor și domnilor, aș propune să începem reuniunea acum. După cum știți, la ora 17 îl vom saluta aici pe domnul comisar Phil Hogan și până la ora 5 va trebui să tratăm uh, patru puncte de pe ordinea de zi. Avem deja o întârziere, așa că trebuie deja să trecem la ordinea de zi. Vă urez bun venit. Vreau să vă spun că avem probleme uh, cu interpretarea în cehă. Nu vom avea decât ceha pasivă, deci o puteți vorbi în sală, dar nu se poate traduce spre cehă. Dacă îmi permiteți, uh, vreau să trecem direct acum la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2013 pentru bugetul general al UE. Este vorba de bugetul Comisiei Europene. Domnule președinte, vă rog uh, din sală o moțiune de regulament de procedură. Am notat absența Comisiei Europene la lucrările noastre. V-am scris în acest sens. Vă mulțumesc pentru că mi-ați răspuns și vom fi foarte vigilenți în legătură cu faptul ca și Comisia să poată să se implice în această Comisie pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Vă mulțumesc! De obicei, din câte înțeleg eu, Comisia este reprezentată de obicei la reuniunile noastre – dar am luat notă de comentariul dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați reamintit acest punct important și acum aș propune să trecem la raportul domnului Iar. Comisia pentru control bugetar se implică în descărcarea pe care o dă Parlamentul European pentru Comisia pentru punerea în aplicare a bugetului uh, Uniunii. În cadrul uh, reuniunilor pregătitoare, diferitele comisii participă la aceste lucrări. Acest aviz se bazează pe raportul anual al Curții de Conturi și pe anchetele și recomandările ECOFIN. Deja cred că putem vorbi aici de o tradiție, v-ați specializat într-adevăr, domnule Iar, pe acest subiect și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați preluat acest raport. Vreau să vă propun să discutăm acum despre acest subiect pentru ca să ne puteți explica despre ce este vorba. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă dau și eu câteva informații despre avizul pe care l-am redactat. Aș vrea să încep cu informațiile cele mai uh, importante. Termenul de depunere al amendamentelor este 9, decembrie la ora 12 și termenul pen, deci, uh, pentru depunerea amendamentelor va fi, după cum spuneam acesta, 9 a 12 la ora 12. O a doua remarcă foarte importantă încă de la început este pentru prima dată că Comisia Agri dă un aviz pentru descărcarea bugetară. Cred că este foarte bine și foarte important. Până acum doar Comisia pentru Control Bugetar, care este comisia competentă pe fond, s-a ocupat de această descărcare, adică de aviz, dar, uh, dar uh, acum cred că este foarte bine ca noi să fim implicați, pentru că eu cred că Comisia pentru Agricultură nu poate să ignore în niciun fel Curtea de Conturi, pentru că aceasta are un impact foarte bun asupra asupra, un impact asupra agricultorilor. Vreau să încep uh, printr-o laudă. În primul rând trebuie să spun că există un dialog intens între Comisia de Control Bugetar, Curtea de Conturi și Comisia începând din 1999 și nu este degeaba de fapt ca domeniul agriculturii să fie printre acele domenii în care marja de eroare este cea mai scăzută. Trebuie să vă spun că în alte domenii în care marja de eroare a fost uh, foarte bună, acest lucru se explică din faptul că de fapt nu se identifică nicio marjă de eroare în anumite domenii. De aceea sunt unii care stau mai bine. Trebuie spus însă din preambul că un sistem similar al controlului uh, erorilor ar trebui să fie introdus și în alte domenii albule bugetului uh, Uniunii, cum ar fi la Comisia Regii, de exemplu, sau la Comisia pentru Dezvoltare. Avem câteva probleme despre care am uh, vorbit. Uh, vreau să vă spun câteva lucru despre punctul 4, pentru că am fost destul de uimiți de diferențele dintre marjele de eroare pe care le-au uh, numit uh, statele membre și cele pe care apoi le-a descoperit Comisia. Trebuie spus că dacă um, ceea ce a spus Comisia este corect, ceea ce n-ar fi deloc ilogic, atunci, în cazul acesta, dacă statele membre interpretează lucrurile altfel, acest lucru după aceea nu este considerat o greșeală și uh, comisia apoi are o altă marjă de eroare. Deci, uh, va fi destul de clar este destul de clar că va trebui ca în anii următori să se micșoreze această diferență dintre ceea ce constată Comisia și ceea ce notifică statele membre. Cred că dacă în următorii ani vom vedea că vor scădea marjele acestea de eroare, atunci vom ști că s-a învățat din greșeli. Ceea ce ni se pare foarte important, uh, mai ales la punctul 11, ceea ce ni se pare nou uh, ca deputați destul de supărător, este că și Comisia și Curtea de Conturi au și ele, între ele, marge de eroare diferite. Deci ambele reușesc să, de, să justifice de ce, pentru că au un sistem diferit de evaluare și de numărarea erorilor, acest lucru s-ar putea să fie adevărat, fiecare își apără sistemul lui și Curtea de Conturi și Comisia și spun că nu se pot amesteca anumite rubrici, însă eu aș vrea să subliniez în acest uh, raport că pentru noi, deputații, este foarte greu să ne gândim uh, că unii sunt optimiști, unii sunt pesimiști, unii dau o cifră mai mare, unii mai mică și bineînțeles că ne-ar place să avem un sistem unitar pentru ca să nu mai avem atâtea opinii deodată sau să se pună de acord pe o marjă de eroare pentru ca să putem și noi să avem o argumentație politică mai clară. Un alt punct pe care vreau să-l cer este că pledez pentru faptul ca programele mai mici, care sunt în momentul de față în pilonul 1, să fie uh, apară în, să apară în marșa de eroare din pilonul 2. De ce? Pentru că 80% dintre fonduri merg pe fonduri pe plată directă și uh, restul pe plățile din uh, cea de-a doua, cea de-a doilea pilon, însă de obicei, programele foarte mici, nu se știe de ce, dar întotdeauna au o marjă de eroare mult mai mare decât celelalte programe. Deci, dacă vreți, am putea spune, de exemplu, că statisticile din prima, primul pilon ne spun un lucru foarte clar. Pentru noi, primul pilon este un uh, element foarte esențial în ceea ce privește interesul public, pentru că acolo este vorba de plățile directe către agricultori. Ar fi de aceea foarte bine ca marja de eroare din prima, primul pilon să fie legată doar de uh, plățile directe, pentru că acolo avem rezultate foarte bune. Este chiar o poveste de succes a politicii de agricole din Uniunea Europeană, și anume fondurile care sunt plătite direct agricultorilor prin plățile directe să nu aibă o marjă de eroare cu care să fie asociate atât de repede. Avem mai degrabă probleme în uh, pilonul 2 și va trebui să discutăm anul viitor în orice caz despre cum uh, se întâmplă, de exemplu, cu programul uh, laptele în școli și fructele în școli, un program european care ajunge apoi la cei care trebuie să-l pună în aplicare și acela aduce cu sine o marjă de eroare enormă, ceea ce de fapt nu are nimic de a face cu cei care au inventat la nivel european acest program. Ideea este că ar trebui debirocratizate aceste programe și cred că uh, ar trebui să fie mai rezistente la erori aceste programe. Valabil și pentru programele din zona rurală, pe care noi de multe ori le facem mult prea birocratice și după aceea pur și simplu practica nu ține pasul cu ceea ce spunem noi ca reglementatori. Un alt punct foarte important, eu vreau foarte tare să avem o politică agricolă comună europeană cu mult mai puțină birocrație. În această seară sper ca și cu domnul comisar Phil Hogan să abordăm această problemă. Sunt absolut convins că birocrația este foarte proastă, că afectează în primul rând și imaginea Bruxellesului, ă, afectează și ă, ceea ce au de făcut agricultorii în ă, spațiul rural și dacă este prost aplicată, ea este cea care duce la o marjă de eroare foarte mare la fondurile agricole și în general la măsurile agricole. Deci trebuie să știm că nu avem decât de pierdut din această suprabirocratizare. Știm că este un fel de monstru cu multe cu multe, multe craengi, dacă putem spune așa, avem și foarte multe probleme în ceea ce privește unele aspecte care chiar ar trebui îmbunătățite și care aduc la marge de eroare foarte mare. Dacă ne uităm acum la greening, la ecologizare și vedem ce s-a întâmplat cu acest nou sistem, ecologizarea, nu este neapărat lipsit de birocrație nici acesta, și mă îngrijorează faptul că cu introducerea acestei ecologizări în statele membre se va ajunge la o marjă de eroare și mai mare în statele membre. Deci, multă lume spune, dar ce fac uh, cei de la Bruxelles? Ia uite, aduc mai mulți bani pentru agricultori și imediat crește și marja de eroare. Aceasta va fi percepția probabil și de aceea trebuie să lansăm un apel și către statele membre și către comisie pentru ca ecologizarea să se facă fără atât de multe erori care să fie legate de aceasta. Pe total, aș recomanda o descărcare, bineînțeles, a Comisiei pentru bugetul 2013. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat, iar acum uh, deschidem runda de întrebări. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Rode dorește să ia cuvântul mai întâi, vă rog. Ich erst äh, beim Herrn Mulțumesc. Aș vrea mai întâi să mulțumesc domnului Iar pentru activitatea aceasta la, pe tema bugete. Noi suntem, uh, în general, uh, pentru o descărcare. Dumneavoastră vorbiți de finanțarea programului lapte și fructe în uh, cadrul celui de-al doilea pilon. Și eu nu pot să înțeleg exact cum vreți să faceți acest lucru. Nu credeți că există riscul ca fondurile pentru politica agrar agricolă să fie apoi uh, folosite în alte scopuri în statele membre? Și o a doua întrebare, în ceea ce privește controlul erorilor, cred că aici în comisie suntem de acord cu toții pe obiectivuri pe care le avem. Dar cum vă imaginați dumneavoastră în practică să puneți în aplicare cer puțin, uh, de exemplu, uh, de la, la cei care lucrează la agențiile de plăți sau cei care lucrează la comisie o, un sistem atât de unitar. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lucru? Mulțumesc! Pan poseł de Castro, Pan Poște, pe Grazie, președinte. De Castro, domnul De Castro, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, îi mulțumesc și eu lui Peter Iar pentru munca pe care a depus-o. Cred că, într-adevăr, se găsește aici o părere se regăsește pe care o avem mulți dintre noi. Într-adevăr, simplificarea este tema centrală care ne preocupă pe toți și este în același timp și problema cea mai mare a noi PAC, care în loc să fie mai puțin birocratică, va fi mai birocratică decât cea dinainte. Și eu Precum și colegul Rod, am probleme la punctul 7, adică posibilitatea de a muta programele mici în al doilea pilon, pentru că există un risc să se schimbe obiectivul acestora și, în al doilea rând, pentru unele state membre aceasta înseamnă să treacă de la o gestiune națională la o gestiune regională a acestor programe, cel puțin în Italia așa ar fi. Și aceasta ar putea provoca, după părerea mea, zeci de programe diferite. Deci, decât uh, să, în loc să simplificăm, din nou să complicăm. În ceea ce privește rata erorilor pentru ecologizare, sunt absolut de acord cu tine. Sperăm ca ecologizarea să simplifice lucrurile și în niciun caz să mai aducă cu sine nouă birocrație. Mulțumesc! Mulțumesc! Cam atâta văd că se dorea la luare de cuvânt. A, mai dorește cineva? Domnul Buda dorește să ia cuvântul, vă rog. Da, domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Felicit și eu raportorul pentru activitatea depusă aici, însă cred că la nivelul comisiei și în mod cert vom pune în discuție această problemă când va veni domnul comisar după masă legat de ceea ce înseamnă uh, aplicarea unor corecții pentru fermieri mai ales în cadrul ecologizării. Vedem că sunt diferențe semnificative între Comisie și Curtea de Conturi și atunci depunem întrebarea oare cum fermierul simplu poate el să um, decanteze sau să um, des, destelenească toate prevederile legislative astfel încât să nu fie supus uh, unor penalizări. Și sub acest aspect cred că trebuie să uh, punem accent pe ceea ce înseamnă clarificarea legislației în acest domeniu. Și mai este o chestiune legată de uh, punctul 9 uh, unde se spune că se solicită ca agențiile de plăți să mă rog, din statele membre să fie administrate de funcționari ai Uniunii și nu de funcționari ai statelor membre respective. Aici cred că nu facem altceva decât să um, creștem un pic birocrația și ar trebui să primim cu foarte multă atenție această propunere, așa cum am spus, să nu cumva să creștem birocrația în rândul statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum la acest punct. Aș da cuvântul atunci reprezentanților comisiei. Domnule Megel, director, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să începem și să încep mai ales prin a, face, prin a acorda felicitările mele acestei comisii, care pentru prima dată tratează acest capitol foarte dificil al descărcării și mai ales al ratelor de eroare, al marjei de eroare. Noi, în serviciile comisiei, suntem confruntați din ce în ce mai mult cu o dilemă și anume, pe de o parte, avem Comisia pentru Control Bugetar, căreia trebuie să-i oferim informații și avem uh, foarte multe cuvinte critice din partea acestei comisii și în același timp mai sunt și alte critici care sunt adresate comisiei că este prea multă birocrație, că controlele sunt prea severe și că agricultorii sunt cei care suferă. De aceea mi se pare foarte important ca poziția pe care dumneavoastră ați exprimat-o să fie și parte din raport și deci să joace un rol important și în descărcarea pe care o acordăm. Raportul acesta aduce cu sine foarte multe informații interesante și într-un fel arată și care este părerea acestei comisii, cred eu. Există unele corecturi tehnice pe care le-aș recomanda, dar eu am mai spus acest lucru vorbind cu domnul doctor Iar Există mai multe cifre la care am putea să mai uh, schimbăm ceva. Permiteți-mă să fac 3-4 remarci cu privire la 3-4 puncte care au fost menționate aici în discuție de către deputați. În primul rând, punctul 4 pe care l-a menționat domnul Iar, și anume raportarea incorrectă din partea statelor membre. Noi la Comisie nu avem niciun punct care să arate că statele membre oferă în mod uh, voluntar cifre greșite, în mod intenționat. Ceea ce este clar este că controlele care s-au făcut în statele membre de multe ori nu sunt destul de bune pentru a putea descoperi toate problemele existente și de aceea când Curtea de Conturi se duce acolo sau noi ne facem auditările, găsim dificultăți și greșeli suplimentare care nu au fost văzute, care au trecut prin SITA Um, controlului la nivel național. De aceea eu cred că nu putem spune că de fapt raportarea este greșită, ci ceea ce este greșit este munca care este făcută pentru evaluarea greșelilor. Noi încercăm de aceea împreună cu statele membre să se îmbunătățească activitatea lor când greșe- găsesc greșeli. Un alt punct punctul 6, 7, îmi cer scuze, s-a spus că ar putea să fie o soluție ca programele mici și, de exemplu, laptele în școli să treacă din primul în al doilea pilon. Eu v-am înțeles pe dumneavoastră, domnule Iar, că nu doriți deloc o mutare a politicii în, a doua, în al doilea pilon ci uh, o, mai degrabă o folosire a cifrelor din aceste programe pentru al doilea uh, pilon. Deci este cu totul altceva decât să trecem politica uh, laptele în școli în al doilea pilon. Dacă e vorba numai de o transpunere a ratei de eroare în al doilea pilon, atunci noi avem foarte mari probleme cu acest lucru pentru că marjele de eroare sunt folosite apoi pentru întocmirea unor bugete și bugetul pentru al doilea pilon este un bloc bugetar separat pentru care trebuie să avem o cifră corectă de marjă de eroare și primul pilon la fel, unde Curtea de Conturi, de exemplu, poate după aceea să își calculeze o marjă de eroare totală generală și Comisia la fel face diferența între plățile directe și uh, măsurile de pe piață. Va fi foarte dificil această uh, măsură pe care o propuneți dumneavoastră și uh, după, după dumneavoastră, îmi cer scuze și colegii de la Comisia pentru Control Bugetar sunt sigur că nu ar fi de acord cu așa ceva. Apoi la punctul 9 pe care l-a numit alt coleg, în ceea ce privește gestionarea de către funcționarii europeni în loc de cei la nivel național pentru cu scopul să aibă o mai bună gestionare, așa zis, după părerea mea, aceasta într-adevăr aduce cu sine probleme juridice. Cum o să putem, de exemplu, să le impunem funcționarilor la nivel național, funcționari europeni, care după aceea trebuie să pună în aplicare însă și anumite reglementări la nivel național. Nu există un temei juridic pentru așa ceva, ar trebui creat și mă întreb eu dacă la Consiliu ar putea să treacă așa ceva. Eu am dubii. Un alt punct însă care este legat de această problemă sunt autoritățile de plăți. Comisia, în primul rând, o să își mai, um, o să mai uh, reducă din cele 82 de uh, autorități de plată pe care le, au acum, le avem acum. Dacă, nu, uh, dacă se întâmplă așa ceva, va trebui să găsim un înlocuitor. Cu siguranță nu va fi suficient să avem un, o, singură, o singură autoritate. Trebuie probabil să avem um, să avem mai multe informații, momentan nu mi se pare fezabil. Un alt punct foarte important, uh, administrația agricolă în general funcționează după principiul uh, administrației partajate. Deci este vorba de o responsabilitate partajată între Comisie și statele membre. Comisia uh, pune la dispoziție prin buget aceste fonduri, ea propune prevederile care apoi sunt uh, adoptate de către legislator și apoi sunt folosite actele delegate și actele de implementare, iar statele membre sunt cele care trebuie să le pună în aplicare. Noi, dacă avem uh, funcționari europeni la uh, nivel național, atunci această partajare a gestiunii fondurilor este eliminată și Comisia va deveni responsabilă pentru ceva pe care, de fapt, nu poate să-l facă la nivel național. Statele membre probabil că ar, ar renunța renunța la această răspundere și întrebarea este pe cine mai trage la răspundere în momentul în care controlele văd că măsurile de punere în aplicare nu mai funcționează. Eu zic că ar fi, din păcate, un, o cale cu blocaj la sfârșit, n-ar fi deloc o cale care să, o să funcționeze și cred că trebuie să ne mai gândim la ea. Poate încă două puncte, dacă îmi permiteți. La punctul 11, la diferențele din uh, marjele de eroare. Într-adevăr, ratele de eroare diferite și se bazează pe metode diferite. Curtea de conturi uh, arată o marjă de eroare pentru întreaga Uniune Europeană, deci la nivelul european pentru primul și al doilea pilon. Știți adică cât este marja de eroare în Uniunea Europeană pentru plățile directe, pentru măsurile de piață, intervenție pe piață sau pentru dezvoltarea rurală. Comisia are alta abordare. Noi încercăm să calculăm ratele de eroare până jos, până la nivelul cel mai de jos la autoritățile de plăci, plăți și acolo facem diferența de abia plăți directe, uh, măsuri pe piață și dezvoltare rurală. De ce? Pentru că vrem să știm exact unde se întâmplă problemele, pentru ca să putem să le atacăm imediat. Deci pentru noi nu este cel mai important, în primul rând, să dăm ajutorul Parlamentului pentru ca să poate să dea descărcarea Comisiei mai repede, ci pe noi ne interesează să identificăm unde în acest lanț a apărut o greșeală și de aceea defalcăm lucrurile atât de bine, pentru ca să putem lucra după aceea cu statele membre ca un mm, instrument de gestiune. Dacă am folosit metoda Curții de Conturi, adică o metodă statistică, atunci ar trebui să facem acest lucru la nivelul autorității de plăți și atunci, după părerea mea, aceasta ar fi 2 până la 3.000 în plus de auditori necesar și este o iluzie să credem că vom avea atâta personal să-l punem la dispoziție. Cred că cele două metode au două puncte de plecare diferite și pot de aceea foarte bine să coexiste. Nici măcar nu duc la rezultate chiar atât de diferite. În anul 2013, pentru plățile directe, am avut o rată de eroare la comisie de 2,32%. Aceasta, ceea ce a făcut Curtea de conturi la nivel uh, european uh, a fost de 4, ceva la sută, deci avem uh, diferențe doar cam de 2, ce scuze, 2,4%, deci avem diferențe de mm, ceva de după virgulă. Apoi, în ceea ce privește înverzirea, ecologizarea, fiecare măsură nouă, bineînțeles că duce la temeri, duce la nesiguranțe, dar pe de altă parte, Comisia care s-a ocupat de plățile directe și care trebuie să pună în aplicare reforma plăților directe, a creat un departament propriu cu 18 funcționari care, de fapt, sunt acolo numai pentru ca să lucreze împreună cu statele membre la punerea în aplicare a prevederilor de punere în aplicare. Și dacă au întrebări, bineînțeles că comisia le stă la dispoziție. Feedback-ul pe care îl primim noi de la statele membre este pozitiv și de aceea eu cred că până la jumătatea anului viitor, când la sfârșitul anului mai trec, se termină, expiră termenele, vom avea mult mai multă claritate despre ceea ce se face cu punerea în aplicare a acestor măsuri. Statele membre, atunci când fac uh, o reformă, au investit uh, milioane de euro. Un stat membru, de exemplu, ne-a spus că numai sistemele de informatică au costat 20 de milioane de euro. Toate aceste lucruri nu se pot opri pur și simplu, ci trebuie să mergem înainte pe această cale. Vreau să vă atrag atenția de asemenea și că cu influența Parlamentului European s-a constatat că influența ecologizării nu va aduce cu sine sancțiuni în primii doi ani. Abia în al treilea an, după ce a trecut faza pregătitoare, se poate gândi lumea și la sancțiuni după ce s-a pus în aplicare primii doi ani de greening. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea noastră pentru această relatare. Vreau să-l mai ascultăm pe domnul Iar acum să mai facă un comentariu. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Iar, îi mulțumesc foarte mult uh, domnului Buda, mulțumesc colegilor mei de Castro și ceilalți care au făcut propuneri foarte bune. Aș propune de aceea la trei puncte o schimbare de formulare pe care va trebui să o, să o elaborăm împreună până la jumătatea lui decembrie. decembrie. Îmi cer scuze, la punctul 7 a spus un coleg că, într-adevăr, Așa este cum a înțeles domnul de la comisie, este vorba de o modificare a calculului în cel de-al doilea pilon, nu al programelor. Eu zic că trebuie să lăsăm un program de aceea comisie, pentru că văd că nu se poate acest lucru, pentru că aceste programe mici să fie mai debirocratizate, să fie mai simple, mai ales laptele în școli, uh, fructele și toate acestea au fost programe bine intenționate, dar la fața locului este atâta birocrație, cel puțin în Germania, nici măcar nu se mai aplică în toate regiunile de cât este de complicat. Iar la laptele în școli, pot să vă dau un exemplu, este mai ieftin să se cumpere laptele la supermarket de către școli și să contribuie decât ceea ce se întâmplă acum uh, în programele pe care le avem. E ceva care nu merge, trebuie să ne așezăm împreună, să încercăm să debirocratizăm aceste programe pentru ca să scadă și marja de eroare și să fie și mai prietenoase față de cei care vor să le aplice. Deci până la 9, până 9 decembrie voi găsi o formulare nouă. La punctul 9 sunt absolut de acord și eu propun o modificare aici. Dacă o autoritate de plată, de exemplu, este criticată în mod regulat de către comisie, dacă aproape nici măcar nu arată o marjă de erore, dar, eroare, dar comisia a constatat o marjă de eroare foarte mare. Am văzut că se poate, dacă se întâmplă acest lucru în mod repetat, să se retragă certificarea acelei autorități uh, și să se închidă, pentru că pur și simplu nu este în stare să își constate erorile cât de cât. Dar trebuie să găsim uh, o formulare și pentru cazurile gri, nu neapărat cele care sunt evident greșite, dar cred că n-ar trebui, dacă citim acum textul de exemplu, nu ar trebui să sune ca o formă de măsură alternativă, adică comisia poate să vină să execute judecătoresc uh, imediat autoritatea și să facă ce dorește cu ea. Nu este o formulare foarte bună aceasta și va trebui să lucrăm împreună dacă vreți să mă ajutați la ea pentru ca să formulăm mai bine. Acesta a fost punctul 9. La punctul 11, poate că din nou am putea găsi o formulare mai frumoasă pentru ca să se clarifice ce se întâmplă cu aceste rate de eroare care, într-adevăr, sunt uh, altfel calculate și ar trebui mai bine să vedem ce să facem pentru ca să uniformizăm sistemul. Eu sunt destul de optimist, cred că vom găsi o formulare bună, dar sigur că nu este foarte ușor să ascultăm, de exemplu, tot felul de cifre prin mass media, de exemplu, și după aceea să uh, vedem că nu corespunde deloc cu ceea ce avem din altă parte ca informații. Oricum, vă sunt foarte recunoscător pentru aceste informații. Vă promit că împreună cu colegii care au propus acest lucru voi lucra la punctul 7 și 9 și, um, bineînțeles că dacă mai aveți și alte idei, cu mare plăcere le pot introduce până 9 decembrie la ora 12. Mai sunt uh, toate lucrurile, toate porțile deschise până atunci. Vă mulțumesc! Właściwie wszystko zostało powiedziane. Cred, spune domnul președinte, că toate intervențiile s-au desfășurat deja. Datele pentru noi propuneri sunt precizate. Propun să închidem acest punct de pe ordine pe zi. Mulțumesc domnului Iar și tuturor vorbitorilor și acum propun să trecem la punctul următor, condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importului Uniunii de animale de reproducție și de material germinativ. Avem în acest caz un raport și reamintesc că legislația zootehnică urmărește încurajarea liberului schimb pe piața internă și să promoveze importurile de animale de reproducție și de material genetic și totodată să uh, mențină programele de uh, Uh, ameliorarea animalelor și uh, centrele de referință pentru materialul genetic. Deci este un aspect de legislație foarte important. În ce privește cel de-al doilea raport, se referă uh, doar la schimbări de ordin tehnic. În speță se pun problema să eliminăm termenul zootehnic din directivele la care se face referință. Așadar, vom discuta aceste teme și, de asemenea, chestiunile legate de controlele oficiale în cadrul Uniunii Europene. Domnul raportor, domnul Danton, vă dau cuvântul, domnule Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cele două rapoarte sunt interconectate, întrucât propunerea Comisiei este să se reunească într-un singur text dispoziții care până acum erau împrăștiate pe specie în general pe această temă a selecției genetice a animalelor. Obiectivul general, bineînțeles, este uh, favorizarea schimburilor intracomunitare și mai ales să se obțină date mai fiabile privind ameliorarea genetică. Un anumit număr de aspecte tehnice uh, vor primi din partea mea câteva propuneri de amendamente față de propunerea supusă de comisie. Aș vrea mai ales ca anumite definiții, definiții de termeni și concepte, aceste definiții să fie incluse în text, în așa fel încât uh, să fim siguri că ne înțelegem cu toții cât mai bine. Avem și un caz particular în ce privește uh, categoria ecvinelor. Aici părerile unor sunt destul de divergente la ce, despre la ce ne referim. Uh, de fapt, pe plan mondial, selecția raselor de cai uh, este, este, se desfășoară într-un context mondial, deci nu doar uh, pe plan național sau european. Așa că normele actuale din zona europeană provin de la organismele internaționale. Deci, în care sunt reprezentate, să spunem, toate țările din lume unde există crescătorii de cai. Deci aici este un caz destul de particular. Există apoi un text actualmente în dezbatere în cadrul uh, trialogului între uh, Comisia de Mediu și uh, Direcția Generală de Mediu. Cred că un text va fi propus în cadrul acestui dialog tripartit în următoarele săptămâni și cred că vom putea prelua în propunerea de regulament de care ne ocupăm acum vrea și să insist pe un punct uh, anume, și anume fiabilitatea datelor. Pentru că, într-adevăr, în ce privește ameliorarea genetică, animalele de reproducere sunt indexate și uh, trebuie văzut în ce fel în fiecare stat membru aceste registre uh, sunt organizate. Pentru că nu sunt sigur deocamdată că aceste registre sunt comparabile de la un stat membru la altele. De exemplu, trebuie văzut în ce măsură situația unui registru, să spunem, pe bovine din Germania corespunde cu uh, situația din Suedia sau Austria, pentru că eventual există diferențe de șeptel și dacă există astfel de diferențe, trebuie să avem aceste date disponibile într-un mod cât mai clar și fiabil. Pentru că oricum, schimburile nu se desfășoară doar în sânul Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană exportă material genetic și în restul lumii și atunci trebuie ca și cumpărătorii, eventual, să uh, fie încredințați de credibilitatea datelor care îi se oferă. În fine, textul acesta propune instituirea unor uh, acte delegate și știm că, în general, poziția Parlamentului este reticentă mai ales de când uh, a avut loc această reformă a politicii agricole comune, devine încă și mai greu. Și totuși, eu cred că trebuie să lăsăm o anumită mână liberă și comisie prin intermediul actelor delegate și, deci, să lărgim uh, are de aplicare acestui uh, regulament și la alte specii uh, care uh, pot fi întâlnite în Europa, nu știu, în domeniul avicol, să zicem. Da, specii care sunt puțin reprezentate în anumite țări, dar Mulțumesc, deci, coordinatorilor, raportorilor din umbră, vreau să spun, se corectează oratorul. Voi uh, păstra contactul, bineînțeles, și cu ei și cu raportorii din umbră, încă nu am avut ocazia și, bineînțeles, uh, rămân în continuare la dispoziția tuturor pentru discuții pe acest text care este, într-adevăr, foarte tehnic. Vă mulțumim, domnule raportor. Acum aș vrea să deschidem dezbaterea și începem cu domnul Palant. domnul Fera, de fapt. Mulțumesc. Da, iată, se propune deci instituirea unui nou regulament în domeniul zootehnic, care va înlocui uh, diversele regulamente, dispoziții deja existente. Voi încerca să fiu concis. Eu cred că dacă vrem să europenizăm uh, toate regulamentele care aplicabile la raselor bovine, ecvine, porcine, uh, introduce și un risc pentru patrimoniul animal din diferite țări, mai ales în Franța, care are o tradiție în acest domeniu. Pe de altă parte, instituirea unui astfel de regulament mi se pare o măsură foarte costisitoare în ceea ce privește uh, rasele care sunt puțin reprezentate, cu puține exemplare. Și uh, în continuare multiplicarea acestor centre agreate de referință privind selecția și ameliorarea genetică, uh, punctul nostru de vedere, ar risca să conducă la o privatizare generală a acestui sector și deci alt pericol pentru acest patrimoniu. Deci, noi nu suntem favorabili acestei idei de privatizare a uh, uh, datelor genetice în beneficiul unor organisme private, multinaționale, deci, uh, eu cred că această propunere de abrogare a regulamentelor existente prezentă la punctul 8 mi se pare o inițiativă periculoasă. Mulțumesc. Bardzo dziękuję pan Vă mulțumim pentru intervenție. Domnul Rebega. Da, mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Dantan uh, care ne-a prezentat o viziune de ansamblu asupra acestui dosar. De fapt, sunt două dosare care se întrepătrund și vreau să-i mulțumesc pentru că a luat în considerare foarte mulți factori care implică uh, tehnicul. Uh, am aprecieri pozitive față de ceea ce înseamnă acest proiect de regulament prezent, care adună într-un singur act normativ uh, toată legislația de, de profil, toată legislația specifică, obligatorie de altfel în toate statele, dar mai mult hotărăște ca activitatea de control oficial zootehnic să treacă în responsabilitatea autorităților competente pentru zootehnie nominalizate de fiecare stat membru în parte. Uh, dar, deși proiectul respectă principiile Uniunii, unele prevederi este posibil să aducă prejudicii în programele de ameliorare, având în vedere unele decalaje între noile și vechile state, așa cum spunea și domnul uh, Dantan. De aceea, în ceea ce privește gradul de organizare al crescătorilor de animale în organizații, nivelul de capitalizare al uh, acestor asociații, eficiența programelor în uh, statele noi, cred că este imperios necesar să se țină cont și de aceste lucruri. Și am convingerea că împreună cu domnul Dantan vom reuși să ținem cont și de aceste aspecte. Înțeleg că vorbim de cele două, de cele două programe, de cele două rapoarte. Uh, e de apreciat că Comisia, după atâta vreme în care noi vorbim de uh, eliminarea birocrației, a ținut în sfârșit cont și de ceea ce vor uh, fermierii, și anume unificarea acestor patru directive într-una singură, tocmai pentru simplificarea legislației și a le da posibilitatea să urmărească mult mai ușor legislația europeană. De aceea apreciez intenția Comisiei, de aceea uh, cred că este lăudabilă această uh, intenție și în mod special uh, îi mulțumesc domnului Danton pentru explicațiile prezentate într-o întâlnire anterioară și am speranța că putem să colaborăm pe viitor în folosul ambelor părți. Mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru intervenție. Dăm cuvântul domnului Federlich. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi mulțumesc domnului Dantan pentru această introducere. Subiectul este într-adevăr foarte tehnic și va necesita încă multă muncă. Acum câteva remarci preliminare. Comisia afirmă că nu intervin aici schimbări majore față de prevederile preexistente, dar eu cred că trebuie să avem foarte mare grijă, mai ales în ceea ce privește organizațiile de ameliorare, s-ar putea să fie uh, niște schimbări și este nevoie de uh, multă transparență, mai ales în ce privește mecanismele de control. Aici, da, suntem favorabili. Mai rămân și niște îngrijorări în ce privește cadrul reglementar a acestor controle oficiale. Uh, Uh, trebuie să avem conectarea bine făcută cu uh, reglementarea din domeniul securității alimentare, să nu suprareglementăm. Avem aceeași îngrijorare ca și grupul ALDE în ce privește recursul actele delegate prin intermediul comisiei și da, nu ar trebui ca totul să fie uh, lăsat pe mâinile comisiei uh, fără consimțământul sau uh, o privire din partea uh, forului legislativ european s-ar putea să mai apară o problemă și la nivel de definiție. Spre exemplu, termenul breed s-ar putea să fie echivalat uh, diferit în diferite țări, ca și practică, concept, în funcție de tipurile de organizații, așa cum sunt ele structurate în acest domeniu al ameliorării genetice. Deci este, într-adevăr, o, o idee bună să avem un cadru comun de referință, dar este mult de muncă. Iată, deci, uh, remarcile mele preliminare pentru grupul al de Mulțumesc.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 acestor organisme care uh, conduc uh, se cere interpretare franceză de asemenea pentru domnul Dantan, care altfel nu poate urmări întrebarea. Da, putem relua. ce reluând această chestiune, apar aici destul de multe schimbări în ce privește reglementarea și centrele de ameliorare genetică în diferitele centre din Europa. Unele schimbări ar, fi, ar putea fi implementate în anumite țări, dar nu neapărat și în altele. Deci aici, în această arenă, ar trebui mai multă flexibilitate, mai ales în ce privește centrul de ameliorare genetică pentru rasa porcină. Și se poate ca um, reglementarea în acest domeniu se difere destul de mult de la un stat membru la altul. Este deci un subiect foarte complex și mă întreb dacă nu am putea un pic simplifica lucrurile aici, mai ales la nivel de definiții potrivit organizațiilor, asociațiilor în acest domeniu, trebuie să existe un uh, program anume certificat. Da, sigur că pare un pic uh, tehnic, dar așa mi s-a comunicat din partea organizațiilor respective. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe domnul Danten pentru cele expuse și, de asemenea, felicit Comisia pentru acest uh, proiect de regulament cu care a venit în fața noastră. Apreciez că el este absolut necesar pentru ceea ce înseamnă uh, zootehnia uh, europeană și nu numai, și la nivel mondial chiar dacă este o chestiune foarte tehnică. Uh, discutăm aici de agricultură, discutăm aici de progresul genetic și trebuie să fim conștienți de faptul că progresul genetic nu se poate realiza decât printr-o selecție riguroasă și prin intermediul uh, unui proces de ameliorare bine pus uh, la punct. Chiar dacă există anumite dificultăți în ceea ce înseamnă probabil implementarea acestei legislații la nivelul statelor membre, aș pleda aici, domnule raportor, pentru ceea ce înseamnă uh, cât se poate o uniformizare a registrelor care trebuie să fie conduse uh, la nivelul întregilor state din Uniunea Europeană, pentru că eu ca și beneficiar al uh, acestor registre, ca și fermier, să pot să mă edific și să mă documentez despre calitatea animalului și despre progresul genetic pe care mi-l aduce acel animal. Doar atunci, într-adevăr, putem să dăm cezarului ceea ce este al cezarului și, de asemenea, apreciez că tot aici uh, se găsește și răspuns la ceea ce înseamnă protejarea raselor autohtone din diverse state, pentru că ele constituie de altfel o bază genetică absolut necesară ameliorării. Mulțumesc! Vă mulțumim și pentru această intervenție. Acum voi da cuvântul reprezentanțului statului Comisiei, domnul Desarco. Um, Din partea Comisiei de la DJ Sanco. Da, a existat deci o această cerere pornind de la ex, legislația existentă și păstrând în minte și acest concept de mai bună reglementare și ne bazăm, bineînțeles, și pe experiența acumulată în ultimii 30 de ani. Deci ne dorim să ne asigurăm că aceste organizații de ameliorare vor putea lucra într-un mod eficient pe piața internă. Deci, în primul rând, trebuie să asigurăm o funcționare eficientă a uh, schimburilor uh, în ce privește uh, materialul genetic ameliorat, deci, dar dacă există, să zicem, un um, există și animale de rasă pură într-o anumită țară, bineînțeles, pot fi recunoscute ca tare. Să zicem, rasa Charolais din Franța, ă, așa trebuie să rămână și în celelalte state membre, Belgia, Suedia, etc., în toată Uniunea. Deci am încercat să ne asigurăm că ă, aceste societăți de ameliorare își pot păstra ă, patrimoniul genetic tradițional și se poate fi protejat și recunoscut în așa fel încât pe ansamblu să obținem o valoare adăugată la nivelul UE. Deci, desigur că uh, am ținut cont de acest aspect. Adeneori, în timpul intervențiilor, s-a menționat și uh, chestiunea controalelor. Și, în într-adevăr, dar controlele acestea nu sunt practicate direct pe animalele de reproducere, ci în cadrul uh, societăților. Și, bineînțeles, nu este datoria sau intenția noastră să definim noi uh, în locul statelor membre ce se consideră a fi uh, animal de reproducție de rasă pură ci uh, organismele, societățile de ameliorare genetică trebuie să definească acest lucru conform tradițiilor respective și bineînțeles că uh, luăm și măsuri necesare pentru a proteja uh, rasele mai rare și patrimoniul genetic existent. Dar, bineînțeles, că vă stăm în continuare la dispoziție să lucrăm îndeaproape cu raportorul și să putem lămuri uh, orice aspect în acest proces. Vă mulțumesc! Dziękuję. W takim razie czas dla sprawozdawcy. Mulțumim. Dăm cuvântul de nou domnului raportor. În primul rând, țin să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru participare. Eu cred că, într-adevăr, uh, problema care ne preocupă este nu cum să complicăm, ci cum am putea cu adevărat simplifica ceva. Pentru că, da, cum s-a spus, de 30 de ani încoace s-au acumulat o serie de texte reglementare care se ocupau fiecare de uh, o parte a problemei, în specie rasă cu rasă. Pe de altă parte, există și reglementare specifică la nivelul statelor membre. Deci, eu cred că, de fapt, această restructurare reglementării nu poate să conțină ceva eh, negativ din moment ce ansamblul prevederilor au un, un eh, obiectiv comun și anume securizarea, fiabilizarea datelor. Deci, vizăm un sistem transparent și fiabil de informare. Avem, într-adevăr, eh, un patrimoniu genetic pe diferite rase, specii, uh, pe diferite state membre, care, deci, acest uh, patrimoniu este important și la nivelul pieții interne și uh, ce privește schimburile extracomunitare și nu vizăm prin această reglementare unificată decât să oferim condițiile cele mai bune tuturor crescătorilor și organizațiilor de ameliorare pentru a-și desfășura activitatea. Ne referim aici inclusiv la uh, chestiunea raselor de porci, în care, caz în care, într-adevăr, uh, uh, uh, situația registrelor genealogice este, sunt, este cumva diferită față de alte rase, ca la bovine, etc. Da, și este foarte adevărat să se definească ce anume înțelegem prin rasă în cadrul textului final, pentru că altfel riscăm să avem probleme mai târziu, într-adevăr. Da, sunt conștient, este o sarcină complexă, grea, îmi aduce aminte de perioada în care am lucrat la reforma uh, politicii PAC și uh, amintiți-vă cât de mult am discutat să dăm o definiție fermierului activ. Mulțumesc! <coughs> Bardzo dziękuję. W takim razie zamykamy. Vă mulțumim foarte mult. Considerăm că acest punct de pe de zi este închis. Vreau să mulțumesc călduros tuturor celor care au participat la discuție și mergem mai departe la punctul 10. Discutăm despre sectorul fructelor și legumelor în Europa. Raportor este domnul Melo. Suntem o comisie ce deține competența de fond, iar uh, Comisia de Dezvoltare și Comisia Cont și-au dat avizul. Astăzi avem uh, primul schimb de opinii. Raportul se referă la situația organizațiilor de producători și la fondurile operaționale pentru sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007. Practic, uh, reacționăm la raportul comisiei care trata aceste probleme. Raportul comisiei este ca un uh, exercițiu de evaluare, de bilanț al uh, celor ce s-au întâmplat din 2007 când s-a făcut reforma. Consider că reforma a dus la o îmbunătățire treptată pe teren, și astfel a crescut și valoarea producției. Totodată a crescut și gradul de participare al uh, producătorilor în organizații și în asociații de producători. Însă, trebuie să luăm notă de faptul că există diferențe destul de mari între dezvoltarea organizațiilor de producători între diversele state membre. E vorba mai ales de un decalaj față de noile state membre. Odată cu reforma PAC s-au făcut câteva modificări uh, în ce privește sectorul fructelor și legumelor și în ce privește regulamentul OCP. Comisarul Hogan a menționat că există posibilitatea de a simplifica regimul fructelor și legumelor în Europa și părea să sugereze că această schimbare ar fi în plan, ar urma să fie introdusă cât de curând. Rămâne de văzut. Acum îi dau cuvântul domnului Melo, raportorul. Vă rog, domnule Melo. Minha intervenção interessa-me, sobretudo, ouvir os colegas e retirar os contributos das suas Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă interesează foarte mult ce au spus colegii și ce vor spune colegii, de fapt, mai degrabă după ce prezint eu acest raport. Avem foarte multe recomandări uh, de la comisie, nu trebuie să vă plictisesc acum cu toate detaliile. Există foarte multe recomandări uh, din partea Comisiei care sunt în regulă, dar mai există și câteva aspecte la care poate ar trebui să ne uităm puțin mai atent. Comisia Europeană pleacă de la realități uh, diferite pentru cele 28 de state membre. Este adevărat, în unele state membre există mai multe organizații de producători, în alte uh, țări uh, nu este cazul, avem foarte puține din aceste organizații și uh, organizații echivalente oricum. În procente, dacă e să ne uităm, avem uh, văzut mai multe studii. Media în Uniunea Europeană este între toate statele membre 43% grad de organizare în medie, organizat, repartizat pe toate statele membre din Uniunea Europeană. Încă de la început am avut însă situații diferite de plecare. În unele state există un grad ridicat de organizare, în altele mai mic. Este clar că gradul de organizare din Uniunea Europeană a crescut foarte mult în general, în tot, pe totalitatea Uniunii, și totuși în practică foarte multe țări sau foarte mulți agricultori nu primesc ajutoare din partea Uniunii Europene uh, ceea ce duce la anumite riscuri pentru fermieri. Aceasta are și un efect uh, imediat asupra prețurilor, lucrurile înrăutățindu-se probabil în următorii ani. Acești uh, agricultori care nu sunt bine organizați sunt foarte puțin protejați, de aceea ar trebui să încercăm să ridicăm gradul de organizare. Însă fermierii nu au senzația că veniturile le sunt crescute printr-o astfel de măsură. Bineînțeles că printr-o organizație de producători se pot uh, ajunge efecte, la efecte mult mai bune și există și o protecție mult mai bună în cazul unei crize. În general, sistemul însă trebuie simplificat, trebuie să fie mai puțin birocratic și în ceea ce privește, de exemplu, recunoașterea. Uh, avem situații foarte diferite, situații economice, există variații de preț. Aceasta înseamnă că măsurile pe care le iau aceste organizații sunt extrem de importante. Apoi mai există o altă întrebare care e importantă și anume simplificarea. Simplificarea la măsuri, dar și la obligațiile administrative pe care le au producătorii pentru ca sarcina administrativă să nu fie prea mare. Și mai avem și o temă de discuție care este aplicarea controalelor. Mai vreau să spun ceva despre suprafețele mari de cultură, adică o concentrare foarte mare de producție pe o suprafață mai mică, de fapt, um, dacă e să ne uităm la densitate, așadar. Aici nu este vorba numai despre ceea ce se întâmplă în momentul de față. Este un subiect foarte important la sectorul uh, legumelor și fructelor și important mai este legată de fructe și de legume și capacitatea de stocare. Există într-adevăr un mare dezavantaj în această branșă față de alte produse din cauza stocării din cauza perisabilității lor și nu putem să-i lăsăm singuri pe fermieri. Aș vrea să mă adresez comisiei la care, care aș vrea să-i adresez o întrebare. Poate puteți să mă ajutați. Am uh, primit uh, informații pe care le regăsiți în acest raport, dar care nu mai sunt foarte actuale. Comisia se bazează pe informații din 2008 și din 2010. Poate comisia că are mai informații mai recente. În ceea ce privește organizațiile de producători, Comisia vorbește despre faptul că gradul de organizare ar trebui să fie îmbunătățit, mai ales în acele state membre în care gradul de organizare este încă foarte mic. Cum uh, dorește Comisia să facă acest lucru? Vreți să îmbunătățiți organizațiile de producători care există deja sau vreți să fondați noi organizații? Care este părerea Comisiei? Apoi vreau să vă mai întreb cum se poate îmbunătăți gradul de organizare din cauza concentrării acesteia mari de producție pe suprafețele mari. Apoi, în legătură cu programele și problemele operaționale, avem un instrument pentru crize, trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru că acesta nu este suficient. Apoi, uh, avem un obiectiv de cercetare care nu este deloc exploatat și în ceea ce privește simplificarea nu trebuie deloc să lăsăm deoparte și ceea ce mai trebuie făcut în acest domeniu. Situația este foarte complexă și eu cred că sarcinile birocratice sunt explicabile și prin toate prevederile la nivel național. Poate că ar trebui criterii mai clare pentru evaluarea programelor naționale și programelor operaționale. Sunt foarte curios să văd ce spun colegii în legătură cu ceea ce v-am prezentat eu, dar și ce spun uh, raportorii din umbră. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Acum, uh, haideți să începem schimbul de opinii. Doamna Dulaie, Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit raportul, dar aș vrea întâi să stabilim contextul. La partea de, uh, de fructe și legume proaspete, ele se, se știe că sunt uh, perisabile, că nu pot să fie stocate și că depind foarte mult de condițiile climatice. Avem 50 uh, uh, de produse diferite, 35 legume, 15 sunt fructe, aceasta e lista. Deci uh, o diversitate destul de mare cu caracteristici destul de diferite. Soluția nu poate să fie una singură pentru toate. Așteptările acestui sector sunt foarte diferite și el funcționează foarte diferit. Există producție locală, producție de masă, există export și așa mai departe acest uh, sector se confruntă cu concurență din partea țărilor terțe, uh, concurența acerbă. Trebuie să dăm mai multă putere producătorilor și să-i ajutăm să se organizeze împreună. Sigur că organizația de producători rămâne piatra de temelie, dar ca producător de legume ce sunt, eu cred că nu putem vorbi despre o singură soluție există factori care limitează dezvoltarea organizațiilor de producători. Și apar în raport, uh, iar unii dintre acești factori mă lasă perplexă. Uh, de pildă, economia gri, care ar fi uh, cea a producătorilor ce nu sunt organizați. Există riscul să se piardă ajutoarele de stat, apare în raport, însă organizația de producători nu este soluția ideală, nu este soluția adaptată pentru toate aceste probleme, deși, după cum ziceam, rămâne o piatră de temelie pentru această schemă. Eu cred că ar trebui să încurajăm dezvoltarea întreprinderilor lider. Trebuie să încurajăm cooperarea dintre organizații de producători pentru că, indiferent care ar fi mărimea acestor organizații, acestor structuri, ele pot coopera. Trebuie deci să dăm mai multă putere producătorilor, ajutându-i să coopereze prin intermediul organizațiilor, dar și uh, la nivel independent, pentru că există în Europa mari operatori independenți și dacă vrem să putem anticipa și să gestionăm crizele, trebuie neapărat să găsim o, o metodă pentru a-i aduce împreună, pentru a-i asocia pe acești mari operatori economici. În ce privește concluziile raportului, Colegul nostru Melo a spus că, da, suntem în perioada, uh, suntem la sfârșitul lui 2014, uh, deci a trecut uh, perioada de programare uh, 2008-2013 și uh, s-a scurs ceva apă pe Dâmbovița. Ideea este însă să facilităm proiectele, să contribuind de asemenea la sporirea veniturilor pe care le obțin producătorii. Deci nu atât um, prețuri mai mari pentru produse, pentru fructe și legume, ci prețuri mai bune și venituri mai mari pentru cei care produc. Uh, Concurența nu este abordată în acest uh, raport. Eu cred că dreptul concurenței trebuie să fie avut în vedere. E necesar mai ales pentru recunoașterea organizațiilor de producători, cât și uh, pentru uh, posibilitatea organizațiilor de a intra în asociații mai mari. Deci avem uh, aspecte ce țin și de macroeconomie și de microeconomie. Și uh, am o întrebare pe care vreau să o adresez Comisiei Europene. Aș uh, vrea să știu um, despre aceste propuneri pe care dorește să ni le facă, cât sunt ele de serioase. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Domnul Erdős. Nyilván mindannyiunk előtt egy... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Firește, toată lumea înțelege că există un uh, mare decalaj între țările din uh, estul Europei, în sud și restul. Plus, există diferențe foarte mare, mari în gradul de dezvoltare ale, organizațiilor de producători din aceste țări. Și întrebarea care se pune este, care e scopul nostru până la urmă? ar trebui să regândim tot acest domeniu. Comisia ar trebui să revadă tot acest domeniu. Poate că ar trebui să reintroducem subvențiile pe care le dădea Uniunea Europeană pentru organizațiile de producători. Nu cred că ar trebui să tot repetăm uh, aceleași probleme. Știm, sigur, că trebuie să simplificăm procedurile. În fiecare zi se tot uh, spune că trebuie să modificăm, să simplificăm procedura de lucru pentru organizații. Eu cred că ar trebui să revedem, să reexaminăm tot acest ansamblu și vă cerem să ne sprijiniți în acest sens. Deci, să punem cu întrebarea, care e scopul, care e obiectivul Obiectivul este să apară tot mai multe organizații de producători, nu așa? Mulțumesc! Președintele, mulțumim, domnul Caputo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un dosar foarte important, așa cum au spus și colegii care au vorbit înaintea mea. Trebuie să te pricep foarte bine în acest sector, însă pentru a înțelege importanța organizațiilor de producători. Am notat și eu, după cum a spus și raportorul, că sunt anumite aspecte critice în uh, raportul Comisiei. Sper însă ca aceste săptămâni să ne permită să trecem de această fază și să ajungem la o variantă mai bună. Oricum o fi, sper ca oricum o fi, aceste date să fie îmbunătățite și, uh, și actualizate în legătură cu ceea ce va trebui după aceea să adoptăm. Este clar că organizarea sectorului de fructe și legume este foarte problematic în multe state membre, în multe regiuni. Există un grad foarte scăzut de organizare, o acoperire foarte limitată a Uh, prezenței acestor producători în general în Europa și o lipsă a gestiunii profesionale, care sunt uh, motivele principale, cred eu, de probleme. În unele state membre există în continuare dezechilibre foarte mari uh, regionale în ceea ce privește producătorii de fructe și legume. Foarte mulți factori ar putea să influențeze dezvoltarea organizațiilor, însă că în anumite state membre nu, nu se pot uh, înființa pentru că există proceduri prea complexe pentru a putea obține o recunoaștere ca organizație, de exemplu. Aceasta e una din problemele pe care trebuie să o rezolvăm, zic eu, și de asemenea și uh, fluxul procedural prin care trebuie să treci pentru a putea să corespunzi anumitor criterii și să te numești uh, organizație de producători. Este câteodată atât de complicat, atât de complicat încât poate câteodată chiar să pună în pericol avantajele pe care le aduce reforma. O altă chestiune importantă care trebuie spusă în legătură cu aceste organizații este și lipsa unor infrastructuri foarte bune. State, Comisia a oferit un ajutor financiar statelor membre la nivel național pentru organizațiile acestea, pentru că în general, sectorul uh, legumelor și fructelor, care este foarte prost dotat în acest sens, să poată să profite, dar, din păcate, nu este suficient acest instrument. Reforma din 2007 al sectorului de fructe și legume a oferit și instrumente de gestiune și prevenire a crizelor în cadrul programelor operaționale pentru organizațiile de producători, de exemplu, susținerea pentru a putea impune drepturile de pe piață și uh, alte uh, avantaje. Însă toate aceste instrumente au fost foarte limitate state, în ciuda crizei care a lovit piața de, europeană. În anumite state membre, programele operative sunt o măsură aproape egală cu zero și contribuie aproape cu 0% în creșterea valorii comerciale a produselor comercializate de către organizațiile de producători din cauza unei concentrări prea mare a ofertei. Așadar, toate aceste lacune care sunt uh, fac parte din lanțul de distribuire trebuie să fie rezolvate, având în vedere faptul că foarte multe organizații sunt încă foarte mici. Eu cred de aceea că în orice caz ar trebui să stabilim o foaie de parcurs pentru ca să forțăm, pe de o parte, organizațiile să se organizeze mai bine, dar după cum a spus și colegul care a vorbit înaintea mea, pentru a putea susține mai ales producătorii care doresc să se impună mai bine și independenții, bineînțeles. Trebuie să se lucreze din toate punctele de vedere pe anumite puncte specifice care sunt importante, adică să indicăm, de exemplu, care sunt obiectivele prioritare și uh, de simplificare în ceea ce privește aspectele de cantitate. Numai astfel vom putea să măsurăm cu adevărat și imediat și obiectiv rezultatele care s-au obținut și să orientăm programele operaționale către o finalitate mai strategică, să fie coerente cu nevoile de a îmbunătăți prestațiile și de a îmbunătăți competitivitatea sistemului din domeniul fructurilor fructelor și legumelor la nivel național. Este important de asemenea să ne gândim și la evaluarea care se va face. Este important să avem și măsuri de corectură în cazul în care rezultatele lasă de dorit față de obiectivul pe care l-am stabilit înainte. Un al doilea punct foarte important este cel de a trece la acțiuni de parteneriat cu uh, actorii principali implicați în această programare și de a gestiona programele operaționale pentru a putea orienta mai bine uh, alegerile care se fac în acest sector. Un alt punct important este asigurarea unei coordonări mai strânse cu alte instrumente de programare națională și regională. Uh, patrulea punct, modificarea regulilor europene în așa măsură încât să dea un impuls proceselor din domeniu crescând pragul, de exemplu, minim necesar al asociațiilor pentru a crea organizație. Toate aceste aspecte foarte complexe trebuie să aibă și instrumente la îndemână. Mă gândesc, de exemplu, la parteneriatul european pentru inovare, care ar putea să fie folosit pentru aceste organizații. Totul trebuie să meargă în direcția simplificării și debirocratizării în acest sector care are nevoie de o susținere din partea guvernelor și o susținere nu numai din punct de vedere uh, ca până acum, ci și, într-adevăr, pentru o susținere mai generală. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Ongiu. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja destul de multe lucruri de către antevorbitori. Mai întâi țin să-i mulțumesc domnului Melo pentru calitatea raportului pe care ni l-a prezentat. Acest sector uh, e într-o situație dificilă, știm asta, și uh, e valabil pentru multe state membre. Vedem că reforma în curs uh, n-a adus prea multe lucruri pe partea de intervenție în ce privește sectorul fructelor și legumelor. S-a spus că nu există suficient sprijin pentru acest sector. Iar acest lucru uh, ne arată că mulți uh, producători nu beneficiază de uh, suficient susținere mai mulți uh, antevorbitori au spus că trebuie să reactualizăm informațiile. Noi lucrăm astăzi cu informații învechite care nu uh, ne arată în mod adecvat complexitățile din acest sector de la momentul de față. Doamna Delae a spus bine că micii producători sunt uh, cei care sunt uh, mai afectați și ei au o putere slabă de negociere în uh, sectorul lor. Dacă ne uităm la ajutoarele obținute, vedem că organizațiile de producători mari sunt cele care au beneficiat de ele. Cam 70% dintre ajutoarele date de Uniune au fost trase de organizațiile mari. Deci poate că ar fi bine să creăm legături între organizații de producători, da, e, e bine ca să evităm această situație, dar vreau să întreb Comisia Europeană cum putem crește atractivitatea organizațiilor de producători. Mi se pare o chestiune esențială. Și cum putem să ajutăm sau să încurajăm acești producători astfel încât valoarea comercială a produselor să crească. Domnul Caputo a menționat asta a vorbit despre îmbunătățirea instrumentelor de prevenire și uh, gestionarea crizelor. Deci așteptăm propuneri uh, mai precise și mai concrete din partea Comisiei și în această privință și în legătură cu stabilizarea prețurilor. Și apoi ar mai fi simplificarea dispozițiilor actuale. Toată lumea știe că e nevoie de acest lucru. Avem nevoie de prevederi mai clare și de o simplificare a cadrului actual, astfel încât uh, situația chiar să se îmbunătățească în anii ce urmează. Mulțumim, domnul Donta. Da, așa este. Raportul nu e tocmai proaspăt, dar vedem uh, totuși că pe prima pagină apare că producția de fructe și legume în Europa a scăzut pe perioada de referință. E o constatare tristă, după părerea mea, pentru că perioada 2007-2010 era încă o perioadă în care puterea noastră de cumpărare era în creștere. Și uh, ce presupune asta? O îmbunătățire a fructelor și legumelor pe care le consumăm. Fructele și legumele noastre însă nu au putut ține pasul cu această creștere a puterii de cumpărare, a cererii și uh, a trebuit să importăm. Deci sectorul al nostru a avut de suferit. Iar aceste lucruri uh, trebuiau luate în vedere când s-a reformat politica agricolă comună. În al doilea rând, raportul arată că ce s-a schimbat în 2007 nu a adus un echilibru pe piață. Cine era bine organizat înainte a rămas, cine nu a rămas în continuare neorganizat. Nu avem uh, suficiente instrumente la dispoziție să gestionăm criza cu uh, organizații de producători de talie mică, mi se pare disproporționat criza oricum nu se produce peste noapte și să contracarezi criza presupune un set de măsuri durabile și bine cântărite. În raportul nostru privind OCP am spus că ar trebui să lărgim domeniul uh, organizațiilor de producători, acestea să aibă o putere mai mare. Și de asemenea am zis că ar trebui să clarificăm și simplificăm mai multe instrumente de intervenție. Această nouă politică încă nu se aplică pentru că, din câte știu eu, textele nu sunt adoptate. Deci am revizit politica acum un an. Nu știu dacă acum trebuie să mai facem reforma reformei, când nici măcar nu putem trage concluzii din îmbunătățirile pe care le-a adus reforma pe teren. Președintele, mulțumim. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult raportorilor. Tema este foarte interesantă și faptul că din 2007, după ce reforma a fost lansată, situația nu s-a schimbat, trebuie să însemne că acest program nu este eficient sau ori este inutil atunci. Dacă în momentul de față nu avem decât 43% uh, din producători și organizațiile de producători care sunt uh, prezenți în aceste programe și în Lituania, de exemplu, nu avem aproape nu avem nicio organizație de producători, din câte știu eu. Ar trebui să încercăm să evaluăm de ce este așa, care sunt motivele pentru această proastă organizare și o rată de organizare atât de slabă. Întrebarea este dacă această organizație a producătorilor este una utilă, dacă cei care sunt, de exemplu, membri deja în anumite organizații de producători, dacă vorbim cu ei, avem senzația că ei nici măcar nu vor să primească membrii noi în organizația lor. Uh, și poate că ar trebui să ne gândim la ajutoarele pe care le dăm acestor organizații, să le cuplăm, de exemplu, cu condiția de a accepta membrii noi în organizație. Acum ne aflăm într-un cerc vicios în care cei mari nu vor să primească membri și cei mici nu au posibilitatea să se afirme și să creeze, de exemplu, o nouă organizație de producători. Organizațiile de producători existente acum nu au niciun motiv să mai primească membrii, pentru că deja oricum au o cotă de piață foarte bună și deci au o poziție de plecare mult mai bună decât alții. Sunt în contact cu centrele de desfacere pentru ca produsele lor să fie vândute primele. De aceea ar trebui să ne gândim mai bine la cauze, după cum spuneam. Trebuie să ne gândim și la felul în care putem să influențăm acceptarea de noi membri în organizațiile existente pentru ca să avem un efect uh, vizibil. Cred că în același scop ar trebui și să vorbim despre măsuri concrete, despre cum putem să mai creștem interesul pentru organizațiile de producători, pentru ca să se afilieze și alți membri și în același timp organizația să-i primească. Cred că sistemul organizațiilor de producători ar trebui să fie gândit și din altă perspectivă, adică să fie adaptat mult mai bine la specificitățile statelor membre, pentru că situația totuși în uh, statele membre nu este aceeași de la un stat la membru la altul. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Dorfmana. Domnul Dorfman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, pot să vă spun că nu sunt absolut de acord cu această atmosferă negativă față de organizațiile de producători pe care o simt aici. Acestea sunt uh, o variantă voluntară care le stă la dispoziție producătorilor din domeniul fructelor și legumelor, pe care pot să o folosească sau nu. Cred că există destule idei prin care, pe care noi le-am gândit pentru ca ei să adere sau nu la aceste organizații dacă spunem că acum uh, nu am avansat în ultimul an, ar trebui să ne uităm mai bine sau mai bine să ne uităm de ce s-a întâmplat așa, pentru că instrumentul nu a funcționat, adică legislația nu a funcționat, sau pentru că au existat alte motive, de exemplu, pentru că în unele țări, în unele zone ale Uniunii Europene nu există o cultură a lucratului împreună la producători și de aceea producătorii nu vor să facă un lucru împreună. Pot să vă povestesc că eu vin dintr-o regiune în care 15% al merelor din Uniunea Europeană sunt produse chiar acolo. Nu este foarte puțin, sunt 1,5 miliarde de kilograme de care vorbesc. În 2007 aceste mere au fost vândute de 40 de subiecti, astăzi sunt doar 3 care vând aceeași cantitate de, de mere, pentru că instrumentul de colaborare a funcționat foarte bine și concentrarea aceasta nu ar fi uh, funcționat în niciun caz fără aceste organizații de producători. Acești trei au o poziție dominantă, bineînțeles, pe piață și față de actorii foarte mari de pe piață, adică vorbesc aici de lanțurile de supermarketuri, ei au o poziție foarte puternică, ceea ce este foarte bine. Când au spus unii colegi, de exemplu, că noi facem prea puțin uh, intervenționism, că intervenim prea puțin, eu nu cred că asta este scopul uh, OP-urilor, pentru că nu e vorba să vină o organizație și să scoată de pe piață anumite produse, ci din contră să ajute să vină pe piață un produs, să-l vândă mai bine. O organizație de producători, OP, o să spunem din simplitate, o să nu este în niciun caz o regulă. Regula este mai degrabă ca organizațiile să se pună împreună pentru ca să creeze un lanț uh, Uh, de uh, și o comercializare către chiar către anumite lanțuri de supermarketuri, dar nu pentru ca să scoată de pe piață anumite produse. Deci întrebarea mai bine este cum îmbunătățim acest instrument. Eu zic că nu e bine să nivelăm în jos, să scădem ștacheta și să poată oricine să adere. Eu sunt de acord cu colegul meu, fiecare trebuie să aibă posibilitatea să participe la o organizație. Nu trebuie să fie așa încât să nu poată nimeni să ajungă în această organizație, dar nici nu trebuie să lăsăm uh, standardele deoparte, trebuie să fie criterii foarte bune foarte ridicate pentru calitatea produselor și trebuie să încercăm să vorbim și cu unii din țări care nu la care nu funcționează, pentru că dacă într-o parte a țărilor funcționează și în alta nu, înseamnă că poate că Există un motiv și la mine în țară, în anumite părți ale, ale Italiei merge și în altele nu merge și uh, aceasta depinde sigur de cum, uh, ce atitudine au și uh, fermierii. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Proszę pani poseł Dancila. Doamna Dancila are cuvântul, vă rog. După cum sublinia și domnul Melo, acest raport are la bază informațiile furnizate de către statele membre în ceea ce privește Uh, punerea în aplicare pe teritoriile lor a schemei Uniunii Europene privind fructele și legumele, în special pe informațiile din rapoartele anuale și din rapoartele de evaluare trimise Comisiei. După cum știm, reforma politicii agricole comune nu introduce modificări majore ale regimului Uniunii Europene pentru sectorul fructelor și legumelor, având în vedere faptul că sprijinul din partea Uniunii Europene se acordă în continuare organizațiilor de producători, numai prin intermediul programelor operaționale, cu două excepții importante, asociațiile de organizații de producători care pot înființa un fond operațional cu contribuții financiare ale organizațiilor producătorilor asociate și cu asistență financiară din partea Uniunii Europene și extinderea sentului de instrumente pentru prevenirea și gestionarea crizelor. Deci, după cum putem vedea, au uh, în prim plan tot organizațiile de producători. Este foarte bine că se pune accent pe organizațiile de producători pentru că uh, au o putere de negociere mai mare, iar vocea lor se poate auzi mai puternic dar în același timp nu trebuie să neglijăm uh, statele unde producătorii nu sunt organizați și că acest raport trebuie să se adreseze în egală măsură statelor membre care uh, au o puternică organizare a celor din domeniul fructelor și legumelor, dar și a celor, uh, celor state membre în care această organizare este deficitară. Astfel vom ajunge la, în situația în care acest raport uh, se va adresa numai unui număr redus de state membre și nu Uniunii uh, Europene în ansamblul său. Mulțumesc! Domnul De Castro, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și eu vreau să subliniez foarte pe scurt ceea ce a spus și colegul meu Dorfman înainte. Uh, Adică vorbim de un instrument pentru sectorul uh, fructelor și legumelor, care este unul din puținele instrumente din politica agricolă a Europei care favorizează o mai bună organizare a um, producătorilor noștri, mai ales a producătorilor mici. Este vorba de un model care funcționează, nu există niciun dubiu că a existat o îmbunătățire a um, organizațiilor care au fost fragmentate înainte, care au fost formate din întreprinderi foarte mici. Vorbesc aici de produsele de uh, um, legume și fructe care sunt foarte perisabile și care au multe dificultăți pe lângă alți producători. Deci uh, e foarte bine că prin această punere în comun se pot aborda problemele mult mai bine pe o piață mult mai organizată și se pot organiza chiar înainte să apară. În ceea ce privește critica funcționării acestui sistem, de exemplu crizele pe piață, eu cred că am greșit atunci când am făcut reforma din 2007 fără să dăm prea multă flexibilitate organizațiilor de producători care să aibă instrumente la dispoziție și să poată participa mai bine. Mă gândesc acum la criza de acum cu embargoul din partea Rusiei, în care cum ar fi putut să ajute organizațiile de producători, de exemplu, printr-o retragere de pe piață. Deci am avut un boom absolut de instrumente de crize, uh, instrumente pentru combaterea crizei pe piață, dacă am fi avut posibilitatea ca aceste organizații să poată facă și retrageri de pe piață. Acum am fi stat mult mai bine. Să nu uităm că ceea ce dorim noi este ca acest acești producători din Europa să fie mai puternici, mai competitivi și aceasta nu funcționează întotdeauna foarte bine. Putem ameliora situația, dar întrebarea pe care o am eu pentru comisie este care sunt ideile pentru ca noi să fim mai competitivi și mai puternici în ceea ce privește producătorii. Nu aș vrea ca acest exces de reformă să ducă doar la o înrăutățire în loc să ducă la o îmbunătățire. Îl întreb pe domnul Melu pentru că mi-a plăcut foarte mult ce ne-a prezentat și dumnealui poate poate să ne răspundă. Mulțumesc! Dziękuję. Pani poseł Petir. Pani poseł, bardzo proszę. Da, vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc uh, domnului Melo pentru contribuția sa. Raportorul a identificat foarte corect toate problemele ce există în statele membre și mă aștept uh, să aud uh, explicații de la comisie față de cele identificate de raportor. Deci sper să vedem și soluții pentru micii producători. Când uh, există doar 43 de organizații de producători în statele membre, cred că e, e cazul să ne îngrijorăm. Este clar că măsurile preconizate nu au uh, dus la rezultate, așa că poate Comisia se gândește să revizuiască programul astfel încât să încurajeze o mai mare organizare a producătorilor și să stimuleze participarea organizațiilor pe piață. Mulțumesc! Vă mulțumesc, proșe, posła Monsieur le Président. Euh, Domnul Ferron. Mulțumesc, domnule președinte. Poate ar fi bine să întrebăm Moldova dacă e gata să ne cumpere fructele și legumele noastre, nu știu. Dar regimul fructelor și legumelor adoptat în 2007 este în criză. modul în care sunt uh, organizați uh, producătorii în OP nu uh, le permite să reziste la presiunile și la concurența neloială ce există pe piață. Mai mult, există un dumping social făcut chiar de unele state membre ale Uniunii Europene. Să ne gândim doar la costul forței de lucru. Iar acest dumping în interiorul Uniunii Europene duce la cele mai grave dezechilibre Există presiuni foarte mari pentru scăderea prețurilor atunci când se negociază contractele. Un producător francez are costuri cu mâna de lucru de trei ori mai mari decât un producător din Italia, Spania. Și deci uh, situația este uh, complet nesustenabilă în ce ne privește. Mulțumesc! Domnul Buda are cuvântul, vă rog. Ședinte, mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea și eu să-l felicit pe domnul Melo pentru expunerea domniei sale în această seară, o expunere extrem de complexă, dar în același timp să critic Comisia și să întreb, uh, să ne spună foarte clar de ce a venit cu astfel de date atât de învechite. Avem date din 2010, eu nu cred că nu avea posibilitatea să se pună uh, sau să le aducă la blazie aceste date, să vedem într-adevăr cum stăm în această zonă. De asemenea, cred că ar trebui ca la nivelul Comisiei să existe preocupări uh, nu doar pentru a găsi alternative la uh, piața fructelor și legumelor, uh, cum discutăm acum de embargoul rusesc, avem o problemă, sau ce se va întâmpla cu piața laptelui, pentru că putem discuta și aici de probleme din 2015 după ce vom elimina um, cotele de lapte, și să găsească soluții pentru a putea să stimuleze um, creșterea gradului de asociere. Sunt de acord cu domnul Domnul că nu putem să-i punem și să-i obligăm pe fermieri să se asocieze dar în același timp le putem crea niște facilități uh, de diverse uh, natură diversă care să îi ducă până la urmă la o creștere a gradului de asociere. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la faptul că un grad de asociere atât pentru micii producători cât și pentru marii producători le oferă acestora posibilitatea de a lupta mai bine cu o posibilă criză care poate să apară, așa cum este cea uh, din Rusia, pe de o parte, pe de altă parte le oferă posibilitatea de a se organiza mai bine, chiar și la nivel de producție, dacă discutăm de micii producători în zona uh, sistemei de mașini sau a gradului de mecanizare și nu în ultimul rând le conferă posibilitatea de a lupta mult mai bine cu ceea ce înseamnă lanțurile uh, de supermarketuri. Ca să nu mai vorbesc de posibilitatea acestora de a de a-și crea propria piață de desfacere. De aceea cred că la nivelul Comisiei trebuie să existe o preocupare serioasă în acest uh, uh în domeniu și nu mă îndoiesc că nu va avea în viitor. Mulțumesc! Pan poseł Sebastian, bardzo proszę. Dam cuvântul domnului Sebastian. Primera cosa que quería hacer era felicitar al señor Melo por su trabajo Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând domnului Melu și să-i spun că a spus într-adevăr lucruri foarte importante. A vorbit de o problemă foarte gravă. Eu vin din Azore, de exemplu, unde avem și organizații de producători foarte bune. De exemplu, la portocale, la măsline, toate acestea sunt produse foarte importante pentru Europa care se produc la noi. La aceste organizații de producători este vorba până la urmă de o protecție a uh, producătorilor și a populației pentru ca să garantăm o producție de calitate. Aceste organizații de producători au tot felul de probleme, mai ales în ceea ce privește comercializarea, desfacerea pe piețe terțe. Avem un model pentru aceste organizații de producători pe care l-am folosit până acum și eu cred că trebuie să ne asigurăm că acele țări care nu au criterii de calitate specifice pentru produsele lor în agricultură să se ajute, să fie ajutați aceștia. Nu putem să acceptăm, de exemplu, să existe calități diferite și criterii de calitate diferite. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Harens García, are cuvântul, vă rog, doamnă. Muchas gracias, presidente. Eu creo que eh, la Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că această propunere a Comisiei Europene și mai ales cele patru idei axe care au fost eh, cele patru scenarii iar lansate în urmă câteva luni, cred că putem scoate ceva bun de aici, din această propunere să explic. Da, s-a recunoscut că există o eficiență insuficientă în ce privește sistemul actual de gestiune a crizelor și în față de abordările care există pe moment, trebuie să putem găsi uh, soluții noi pentru viitor, așa cum spunea și domnul Melo, domnul raportor. Situația este cunoscută acum, uh, tocmai uh, domnul Melu reprezintă o țară care este o mare problemă, dar la fel stau lucrurile și pentru Spania, Port, uh, Italia, Franța. Deci aceste țări au arătat în reuniunile Consiliului că au o abordare foarte conștientă de probleme. Deci, în primul rând, trebuie întărite instrumentele de uh, răspuns la crize și, pe de altă parte, din pricina uh, actualizării necesare a acestor date, uh, Trebuie să îmbunătățim și instrumentele de gestiune, trebuie să, și mecanismele de asigurare pentru producători. În orice caz, da, în primul rând trebuie actualizate, modernizate toate aceste instrumente deja existente. Apoi, un alt element foarte important, uh, și anume observ, instituția observatorului de prețuri. Deocamdată nu avem așa ceva plan european, dar avem nevoie și în așa fel încât să putem controla și evoluția prețurilor și a cantităților comercializate. Asta ne-ar permite să avem și date uh, mai fiabile și uh, mai actuale în ce privește de raportul între cerere și ofertă sector cu sector. Deci ar fi uh, o îmbunătățire foarte bună. Până la urmă, un astfel de observator al prețurilor rămâne un instrument necesar de asemenea, consider că este foarte important să se discute aici în Parlament despre noul mecanism de gestiune a crizelor grave. Nu este doar un instrument în plus, dar ține de modul în care vom utiliza fondurile și cum anume vom putea propune producătorilor un nou ecosistem în tot sânul Uniunii, prin care să putem acționa, reacționa cu eficient în cazul unei crize grave. Un astfel de mecanism și gestiunea acestui dispozitiv ar fi cu siguranță foarte utile pentru ca producătorii noștri să dispună de nou de capacitatea de a-și fixa uh, obiective realizabile. Pentru că deocamdată, așa cum spunea și în uh, raport, uh, producătorii nu văd suficient de clar utilitatea de a se înscrie într-o astfel de asociație de producători. Vă mulțumesc, domnule Melu, încă o dată pentru toată munca depusă. Bineînțeles, vom colabora și pe, și pe viitor și sperăm că Comisia Europeană va lua în considerare cât mai multe dintre sugestiile noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Dau cuvântul domnului director, domnul Colte. trebuie să încheiem dezbaterea până la ora 5 când va sosi domnul comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că uh, salutăm cu multă căldură avizul din propria inițiativă a acestui raport uh, în partea domnului Meru și a Comisiei și este evident o temă de maximă importanță, care probabil a fost stimulat un pic de către raportul nostru al Comisiei din martie. Voi încerca foarte pe scurt să contextualizez raportul nostru, care intenționa să scoată în evidență trei provocări ce ne așteaptă pe viitor în acest sector. De altfel, și uh, deputații care au luat cuvântul astăzi au remarcat aceste provocări. În primul rând, scăderea declinului de fruct, uh, scăderea uh, consumului de fructe și legume în Europeană de asemenea, nevoia de a spori gradul de competitivitate a produselor noastre pentru a putea face față concurenței cu țările terțe și, de asemenea, așa cum mulți antevorbitori au precizat, trebuie să ne întărim uh, diferitele poziții ocupate în lanțul de aprovizionare. sectorul acesta, fructe și legume, este într-adevăr foarte diferit de alte sectoare, pentru că sunt produse foarte perisabile și cu o, evoluții foarte rapide. Și, așa cum am încercat întotdeauna, modul în care gestionăm uh, situația uh, acestor sectoare foarte flexibile uh, sunt întotdeauna cât mai bine adaptate la caz la caz. Nu putem reacționa la fel în cazul cărnii de vită și în cazul fructelor, să zicem. Deci, oricum, suntem într-o piață comună uh, cât de deschisă se poate și licită. Um, trebuie să folosim la maxim această pârghie a organizațiilor de producători în cadrul acestei piețe unice bazată pe libera concurență. În ce privește sporirea gradului de asociere, da, într-adevăr, situația este încă dezamăgitoare, dar în același timp trebuie văzut că s-a înregistrat o creștere. S-a trecut din, uh, de la 37% dintre producătorii înscriși în asociații, s-a urcat totuși la 43 în decurs de câțiva ani. Este un progres totuși, într-adevăr, un progres lent, insuficient, dar există. Și, într-adevăr, după cum s-a spus deja aici, datele la care ne referit aici sunt destul de vechi, într-adevăr. Și sunt sigur că acest grad de asociere a mai crescut între 2010 și 2012, de exemplu. Dar, uh, știți, depindem și noi de uh, uneori de fluxul de comunicare a datelor din partea statelor membre și uneori se înregistrează întârzieri. Deci, da, provocările majore uh, rămân și chiar suntem uh, foarte mm, intrigați când uh, ne uităm la cifre și vedem diferențe foarte mari între diferitele state membre. În anumite state membre, să zicem în țările de jos, de unde provin, s-a ajuns la un grad de asociere de 100%, iar în alte state membre, poate mai recent aderate, rămâne aproape de zero acest grad de asociere. Bineînțeles, situația aceasta este foarte îngrijorătoare și trebuie să întreprindem ceva. Și tocmai de aceea a fost uh, redactat acest raport pentru a menține pe masa de discuție această temă cu toate statele membre. Uh, trebuie continuat dialogul. Ce anume poate fi făcut pentru a îmbunătăți situația? De altfel, uh, noul nostru comisar, domnul Hogan, s-a angajat deja să facă tot posibilul pentru a considera posibilitățile de simplificare a procedurilor în acest domeniu. De asemenea, comisarul s-a angajat să uh, uh, impulsioneze reforma întregului sector de fructe și legume până în 2018. Deci lucrările pe această temă au început deja și pe nivel de, la nivel de simplificare și în ce privește o reformă pe fond. Și deci noi, în sânul comisiei, ne-am uh, angajat să putem propune o, un nou cadru general cel mai târziu până în 2018. Iar astfel de dezbateri ca cel de astăzi sunt foarte utile în cadrul acestui proces. Încerc să răspund pe scurt și la alte întrebări. Deci, ce anume am putea face acum pentru a mai schimba din aceste aspecte care sunt nesatisfăcătoare, mai ales în ce privește gradul de înscriere în organizații. Ceea ce facem deja, subvenționăm uh, până la 4,1% din uh, producția generală. Asta facem în fiecare an, deci este totuși aici un uh, stimulent care contează. Pentru uh, constituirea organizațiilor de producători, iarăși. Însă, e adevărat, așa cum antevorbitorii au spus deja, nu e suficient. Și atunci, de ce oferta aceasta noastră nu uh, este suficient de atractivă? Da, nu pot decât să fiu de acord cu domnul Dorfman. Cred că în mare măsură ține de uh, aspecte culturale, istorice, care sunt diferite de la o societate la alta și astea nu pot fi schimbate de către noi aici, în Bruxelles. Este o chestiune care ia timp și noi suntem convinși că în timp pe termen lung, acest proces își va atinge obiectivele. Apoi, mai există și posibilitatea ca noi, la nivelul conducerii UE, uh, să oferim și uh, stimulente suplimentare pentru uh, întărirea acestor organizații de producători, dar, iarăși, probabil nu va fi destul o altă idee ar fi să încercăm să îmbunătățim la nivelul, la nivelul european schimburile de informații între organizațiile de producători și uh, diferite statele membre, în așa fel încât producătorii dintr-o țară să fie invitați să-și uh, descrie experiența producătorilor dintr-o altă țară, în așa fel încât să existe schimburi de experiență. Și, în sfârșit, cred că mai rămâne un element foarte important în această dezbatere, așa cum mulți vorbitori au spus, trebuie să uh, facem lucrurile să fie mai simple pentru cei care vor să înființeze o organizație de producători. Iată cam uh, ce am dorit să spun în încheierea acestei dezbateri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și uh, vă stau în continuare la dispoziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să redau cuvântul domnului raportor, însă domnul comisar așteaptă deja uh, pentru schimbul nostru de opinii, deci vă rog să fiți cât mai concis. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, după cum a spus și dumneavoastră, am mai spus de la început că este vorba aici să ascultăm mai multe păreri, mi-ar fi interesat și m-a interesat să aud ce spune toată lumea, am notat tot ce s-a spus și cu siguranță îmi va fi foarte util pentru activitatea ulterioară. Cred că toată lumea este de acord cu diagnosticul, pot să spun aceasta încă de la început. Cred că este necesar și este evident că este necesar să folosim mai bine instrumentul pe care îl avem la dispoziție. Vorbesc aici despre organizațiile de producători. Vreau să vă atrag atenția că sunt de acord în primul rând cu ce a spus domnul Dorfman, dar nu este suficient ce s-a spus până acum. Este, nu este numai o chestiune culturală, cred eu. Bineînțeles că nu toate statele membre sunt în aceeași situație. Există țări în care acest regulament există deja, pentru că din cauza circumstanțelor naționale, există deja un grad foarte bun de organizare. La alte, în alte țări s-a început de la zero, deci nu putem să așteptăm ca tot să fie pe același nivel. Iar apoi mai se pune și problema de competențe competențele organizațiilor naționale. În foarte multe state membre există organizații de producători care au fost fondate, dar care au mâinile legate, deși există. Nu au posibilitatea să fie o organizație de management, de gestiune adevărată. Mi se pare foarte important să spunem că uh, Um, acești, ca agricultorii să poată să plece de la premisa că aceste organizații sunt atractive. Trebuie ca ele să fie astfel organizate încât să fie atractive. Trebuie să înțeleagă fermierii că contribuția la o organizație de producători este și aderarea la acesta este un mare avantaj pentru ei. Este sarcina Parlamentului European și a Comisiei ca aici, în acest spațiu comun pe care îl avem la dispoziție, să se atragă atenția că este important că avem o agricultură și că e foarte important, deci, să acționăm uh, mai bine și individual și colectiv. Pentru aceasta, bineînțeles că este nevoie de resurse și avem deja anumite resurse care sunt folosite, dar uh, nu este suficient. Trebuie să le dăm agricultorilor instrumentele necesare pentru ca să poată să reziste mai bine, trebuie să poată să supraviețuiască. Nu există numai întreprinderi mici, există și mari și foarte mici, deci aici chiar, cred eu, la cele foarte mici pot să joace un rol foarte important organizațiile de producători. Bineînțeles că există diferențe culturale, dar aceasta n-ar trebui să ne împiedice să facem ceva. În Spania, de exemplu, am auzit că există foarte multă eficiență. Aceasta este ceea ce se întâmplă, de exemplu, în sudul Europei. În nordul Europei avem situații diferite. Ba funcționează, ba nu funcționează. Mulțumesc, spune președinte. Wypowiedzieli się właściwie wszyscy. Nikt nie był ograniczany czasowo. Wyjątkowy, dobry zbieg okoliczności. Myślę, że będziemy za chwilę rozpoczynać spotkanie z panem komisarzem. Pan komisarz już z tego, co mi przekazano, jest. Za chwilę rozpoczynamy. Ne cerem scuze, a fost o problemă de microfon. Vine domnul comisar și uh, acum doar îl așteptăm să urce la prezidiu și putem continua dezbaterea. Otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia Komisji Rolnictwa. Ei bine, acum uh, doresc să deschidem această parte excepțională a reuniunii noastre. Am onoarea să-i urez bun venit în cadrul comisiei noastre noului comisar pentru agricultură și pentru dezvoltare rurală, domnul Hogan, care se află, deci, pentru prima oară în comisia noastră de la uh, audierea care a avut loc pe 2 octombrie. Domnul comisar este însoțit de numeroși funcționari ai Comisiei Europene și aș dori să le urez bun venit de asemenea. Domnule comisar, după precedenta noastră reuniune, când uh, am evaluat noi așa competențele dumneavoastră și am luat notă de viziunea dumneavoastră în ce privește politica agricolă, a venit acum momentul să începem cooperarea noastră. Să încercăm, deci, împreună să concretizăm uh, și să reușim cu bine sarcinile noastre față cu diferitele provocări pe care le avem. Știm cu toții că agricultorii europeni au foarte multe așteptări din partea noastră. Bineînțeles, nu vreau să anticipez ce va urma dezbatere. voi lăsa pe, voi lăsa pe colegii mei să pună întrebări. Nu mă îndoiesc că diferite subiecte vor fi uh, puse în discuție, precum și viziunea dumneavoastră privind viitorul acestor, acestui sector. Pentru că suntem în momentul de față la începutul unei noi etape din viața politicii agricole comune. Iar acum, foarte pe scurt, aș vrea să trec în revistă câteva puncte pe care le-am discutat ieri în cadrul uh, reuniunii conferinței președinților de comisii uh, împreună cu Colegiul Comisarilor. S-a pus în discuție atunci locul oarecum insuficient care a fost uh, acordat pare, culturii pe lista de priorități a viitoarei politici care va fi pusă în practică de către noul colegi de comisari. Poate că această situație ține și de greutățile cu care ne confruntăm în momentul în care lucrăm la punerea în aplicare a acestei noi PAC. Am menționat în cadrul acestei discuții puncte cum ar fi ecologizarea agriculturii, inverzirea, nu așa? apoi toată tematica legată de simplificarea procedurilor, pentru că toate aceste aspecte continuă să genereze uh, un sentiment de îndoială în spiritul agricultorilor. Deci sperăm să poată apărea o serie de acțiuni care să îmbunătățească situația. Am vorbit și despre perioada de criză prin care trecem și despre embargoul impus de către Rusia, care afectează în mod special sectorul de care ne ocupăm. Și uh, filierele cele mai afectate au fost producția de lapte, sectorul fructelor și legume, uh, de la țările baltice, pe când în Polonia și așa mai departe. Și oricum este o preocupare comună, pentru că vorbim despre o piață comună în cadrul UE. și, bineînțeles, am discutat și uh, tot dosarul legat de negocierile pentru TTIP, pentru că trebuie să apărăm interesele agriculturii europene în cadrul acestor negocieri. Și țin să reamintesc că, bineînțeles, ca de obicei, rolul nostru și intenția noastră este să vă sprijinim, uh, ne dorim să vă putem ajuta în îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră de comisar, pentru că împreună suntem cu toții în slujba agricultorului european. Așadar, bineînțeles, nu ne dorim decât să favorizăm securitatea alimentară și pacul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați eurodeputați. După cum vă spuneam acum două luni, Comisia Europeană este ferm angajată să colaboreze cu Parlamentul European. Vrem să avem o relație strânsă de cooperare, să întâlnim periodic și să folosim toate ocaziile de a face Uh, schimburi și de a discuta despre evoluția PAC. Dezvoltarea rurală și investițiile în acest domeniu sunt importante pentru Comisia Europeană și am început deja să lucrez cu vicepreședintele Hatainen pe prioritățile acestui sector strategic. Agricultura poate să aducă o contribuție foarte importantă la noua agenda economică. Avem câteva cifre cheie care sunt de interes. Avem 25 de milioane de fermieri și uh, zonele rurale acoperă 50% din teritoriul uh, Uniunii Europene. Gradul de angajare este destul de mare în uh, Europa, iar 46% din locurile de muncă sunt în zonele rurale. Deci acest sector agroalimentar e cel mai mare sector de exporturi din Uniunea Europeană. În ultimii cinci ani, valoarea exportului a crescut cu 70%, ceea ce e mai mult decât toate celelalte exporturi. Deci există, vedeți, și legături cu alte sectoare, e vorba de cercetare, dezvoltare, îngrășăminte și mai avem și uh, dezvoltarea economică a zonelor rurale. Toate acestea sunt legate. Aplicarea noii PAC oferă ocazia potrivită pentru a maximiza creșterea și a crea locuri de muncă. Avem nevoie de o mai bună orientare a pieței pentru a moderniza sectorul. Iar uh, dezvoltarea rurală va fi uh, un factor cheie care va duce la dezvoltare și la crearea de startup-uri vom uh, insista pe cercetarea agricolă, astfel încât fermierii să aibă acces la cunoștințe și să crească productivitatea. Pentru a maximiza potențialul sectorului agricol în ce privește investițiile și locurile de muncă, Comisia Europeană vrea să îmbunătățească accesul fermierilor la finanțare, mai ales pentru tinerii fermieri care încep o carieră în agricultură. Și pentru asta cooperăm îndeaproape cu Banca de Investiții. Fermierii sunt importanți pentru viitorul agricol și viitorul uh, competitivității și viitorul uh, ocupării în uh, Europa. Din păcate, în multe state, populația din acest sector e îmbătrânită. Sunt semne de îmbunătățire, dar sunt modeste. După cum știți, pentru prima dată în istoria de 50 de ani APAC, primul pilon are un instrument uh, special dedicat tinerilor fermieri. Aceștia primesc o suplimentare de 20% a ajutorului acordat pe primii 5 ani. Mai avem și alte măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri, un uh, ajutor pentru cei care vin cu un plan de afaceri pentru un startup. Mai avem subvenții pentru uh, investițiile fizice și uh, pentru tot felul de activități de colaborare. Deci, transferul de cunoștințe poate fi stimulat numai prin uh, parteneriate și prin practici sustenabile. Dacă facem toate acestea, cred că vom putea convinge fermierii că o carieră agricolă este una atractivă. Accesul la finanțare e esențial și statele membre trebuie să exploreze noile instrumente ce stau la dispoziție în programele de dezvoltare rurală. Trebuie crescută eficiența acestora. Avem uh, și uh, Orizont 2020, avem parteneriatul pentru inovare. Folosindu-le vom uh, stimula foarte mult dezvoltarea sectorului agricol și vom sprijini fermierii. Deci, acestea sunt doar câteva instrumente pe care le vom folosi pe viitor pentru a crește productivitatea și a avea o agricultură bazată pe cunoștință. Trebuie să putem hrăni mai mulți oameni într-o manieră durabilă și prietenoasă cu mediul, iar pentru asta e nevoie de cercetare și inovare. E nevoie însă și de simplificare. Aceasta e o prioritate majoră pentru programul meu. Birocrația înseamnă costuri suplimentare pentru agenții economici și operatori și fermieri. E nevoie de reguli simple pentru a crește competitivitatea și a spori potențialul zonelor rurale și a comerțului agricol. Sper să pot face asta în primul an de mandat ce mi revine. Ar trebui să fim uh, realiști și flexibili totodată în abordarea noastră. Flexibilitatea nu se poate introduce peste noapte, ci uh, treptat, prin uh, măsuri mai mici sau mai mari care trebuie luate în permanență și a pentru a ușura viața fermierilor. Trebuie să facem aceste lucruri cât mai curând posibil pentru a nu irosi un timp prețios și a întârzia momentul în care fermierii noștri vor deveni competitivi. Trebuie să ne ghidăm după următoarele principii. Mai întâi, trebuie să evităm să schimbăm prea des regulile și normele ce privesc acest sector. Trebuie să existe o stabilitate pentru beneficiari și pentru autoritățile naționale, care și asta înseamnă o simplificare și o reducere a birocrației. Trebuie să ne concentrăm asupra unor elemente ce pot fi modificate cu succes în timpul unui singur mandat, ca să garantăm predictibilitatea. De asemenea, trebuie să colaborăm cu autoritățile naționale, cu părțile interesate, cu fermierii, pentru că aceștia uh, știu cel mai bine care e realitatea pe teren Trebuie să ascultăm uh, părerea acestora, sugestiile lor și să învățăm din experiența lor. De asta vă încurajez, stimați deputați, să vă angajați în discuții cu alegătorii dumneavoastră și să solicitați idei de îmbunătățire. Sunteți uh, reprezentanți aleși democratic și vă invit să um, lucrăm împreună în acest proces. Noi, eurodeputați, fermieri, comisiari, putem împreună să înfăptuim aceste obiective. De asemenea, vreau să uh, subliniez acest uh, lucru important la Consiliul din decembrie și uh, o voi face avem uh, deja un proces de screening al politicilor pentru a vedea care elemente pot fi uh, simplificate și care ar trebui să fie lăsate la latitudinea statelor membre conform subsidiarității. Rezultatele acestui exercițiu de screening uh, au nevoie și de contribuția dumneavoastră și a statelor membre. Sunt convins că regulile pot fi simplificate în următorii ani. Mă voi asigura că orice propunere făcută uh, respectă mai întâi principiul simplificării și că se insistă pe potențialul de simplificare a acestui proces legislativ. Există vreo 200 de reglementări din partea Comisiei și uh, trebuie să îmbunătățim acest cadru. Avem potențialul de îmbunătățire a cadrului pentru sectorul agroalimentar și ar trebui să-l folosim. În ce privește regimul plăților directe, Sigur că voi respecta angajamentul predecesorului meu pentru a face o revizuire după primul an de aplicare a normelor, mai ales în ce privește uh, condițiile de ecologizare. Dar asta nu înseamnă că nu putem simplifica și mai tare regimul plăților directe. Asta nu înseamnă că vom uh, răsturna regulile negociate și adoptate în 2013. Și, în fine, vreau să mă aplec și asupra indicațiilor geografice. Acestea îi ajută pe producători să facă mai mulți bani și să mențină locuri de muncă în regiunile lor. Vreau să mă asigur însă că regulile pe care le avem sunt eficiente și cât mai simple. Dacă ne concentrăm eforturile, cred că împreună vom putea să îmbunătățim uh, sarcina producătorilor, a beneficiarilor și să simplificăm lucrurile. În ce privește situația pieței, am uh, ascultat, am auzit care sunt temerile dumneavoastră și știu care sunt provocările ce există pe acest sector. Știu că um, piețele s-au deteriorat, mai ales din cauza embargoului rusesc, producătorii au avut de suferit. Recent Comisia a adoptat măsuri suplimentare pentru piață. Am prelungit uh, perioada pe care acordăm uh, subvenții pentru un magazinare. Vrem să existe o, un fel de plasă de siguranță, astfel încât să putem stabiliza piața. Și, în fine, am adoptat uh, și măsuri specifice pentru uh, sectorul lactatelor. Vrem să sprijinim toate țările care au fost afectate de embargo. Știu că situația economică diferă destul de mult. Sunt unele produse care au fost grav afectate de embargoul rusesc. Comisia a reacționat însă rapid, ajutându-i pe, pe producători și vom continua să rămânem vigilenți și să îi ajutăm pe partenerii noștri. După cum știți, s-au luat măsuri de stabilizare a pieței pentru uh, sectorul pierșilor și nectarinelor, S-au retras sute de tone de pe piață în septembrie, am crescut bugetul promoțional pentru a găsi noi piețe pentru aceste produse, avem măsuri pentru uh, legumele și fructele perisabile, am uh, scos de pe piață zeci de mii de tone și, uh, de asemenea, pe 29 septembrie știți că s-au adoptat măsuri ce vor ține până în 2014, măsuri care de asemenea ne permit să retragem 100.000 de tone de pe piață. Acum, dacă ne uităm la septembrie 2014 și comparăm cu septembrie 2013, vedem că valoarea exporturilor um, agricole, alimentare, a crescut cu 500 de milioane de euro. Uh, asta confirmă capacitatea Uniunii Europene de a se adapta la noul context geopolitic și de a găsi alternative la nivel mondial, cererea este în creștere și asta e un factor uh, benefic pentru producția noastră. Însă pentru asta trebuie să ne orientăm bine pe piețe și să garantăm valoarea adăugată pe care o putem oferi lumii întregi. Poziția Uniunii Europene este negociată în tratate internaționale, inclusiv în partenerul transatlantic. Dar, repet, angajamentul pe care mi l-am asumat uh, în audiere, acest uh, sector uh, al Uniunii Europene nu va fi sacrificat în favoarea comerțului mai mare. M-am întâlnit cu reprezentanții acestui sector din partea SUA în cadrul negocierilor și am insistat pe asta. Știu că există probleme și în lanțul alimentar. Retailerii și uh, procesatorii au o putere de negociere mult mai mare decât au fermierii. Acesta e un dezechilibru pe care trebuie să-l soluționăm. Împreună cu colegii mei o să încerc să caut soluții pentru a îmbunătăți această distribuție de putere în lanțul alimentar și sper să pot conta și pe sprijinul dumneavoastră. Încă o dată, repet ce am zis și data trecută, va explora toate opțiunile, inclusiv uh, propuneri legislative, pentru a rezolva aceste probleme în interesul fermierilor. În ce privește programele de dezvoltare naționale, am primit 116 din 118 programe, am făcut 80 de observații uh, statelor membre și autorităților de management. Urmează să adoptăm a patra rundă de programe. Cam 8 programe vor fi adoptate până la sfârșitul acestui an și încă 13 sau 15 vor fi gata să fie adoptate. Și vor putea fi uh, apoi uh, adoptate în martie 2015. Multe programe însă vor fi adoptate după ce va fi revizuit cadrul financiar multianual și vom avea bugetul pe 2015. Trebuie să admitem că această adoptare cu întârziere a cadrului financiar multianual uh, a afectat grav capacitatea statelor membre de a înainta programe în 2014. Majoritatea statelor membre au venit cu programe abia la sfârșitul anului. Stimați deputați, aceasta a fost o prezentare generală a agendei mele, deci simplificarea pieței, stabilizarea pieței, acces mai bun pentru produsele noastre și o simplificare în întreaga Uniune Europeană și o mai bună echilibrare a lanțului alimentar. Acestea sunt prioritățile mele. Cu ajutorul dumneavoastră sper să reușim să le îndeplinim și să creăm locuri de muncă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule comisar. Aș vrea acum să deschid schimbul de opinii. În primul rând, voi da cuvântul coordonatorilor de grup. de asemenea și o informație nu neapărat foarte bună, dar timpul este scurt, două minute per coordinator. Apoi domnul comisar va putea răspunde această primă runde și ulterior fiecare deputat dispune de un minut. Domnul Des, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar pentru că după ce ați venit în fața Comisiei pentru Control Bugetar luni, acum sunteți în fața Comisiei pentru Agricultură, cea mai importantă comisie pentru dumneavoastră în calitate de comisar în acest uh, domeniu, cu care sper eu vom colabora foarte bine în următorii cinci ani. Domnule comisar, am o mare îngrijorare. Foarte mulți agricultori nu știu cum să pună în aplicare reforma agricolă astăzi. Chiar și Comisia scrie că există un risc foarte mare ca reforma agricolă să nu fie pusă în aplicare corect dacă ar fi să citez, citesc aici faptul că lista um, suprafețelor din statele membre este foarte greu de controlat. Există riscul ca din al doilea pilon să apară o rată de eroare foarte mare prin sistemul de echivalențe care să fie importată. Uh, Chiar Comisia, așadar Direcția Generală a dumneavoastră, are îngrijorări foarte mari cu privire la punerea în aplicare a reformei și știe că s-ar putea să apară rate de eroare foarte mari. Vreau să vă întreb de aceea direct, domnule comisar, ce veți face pentru ca tocmai să nu existe aceste probleme anul viitor? Dacă constatăm acum, de exemplu, că statele membre anul viitor vor avea într-adevăr uh, aceste sarcini suplimentare, trebuie să facem tot posibilul pentru ca acum deja să ajutăm statele membre să nu se confrunte cu dificultăți prea mari. Mulțumesc! Mulțumesc! Pune președintele. Domnule Des, într-adevăr v-ați respectat timpul. Domnul De Castro, mulțumesc domnule președinte, bună ziua și bun venit domnule Hogan aici în uh, comisia noastră, în funcția dumneavoastră oficială, care uh, să știți că pentru noi este legată de foarte multe așteptări. Vreau să subliniez câteva puncte, programul B, accesul la ajutoare, fermierii tineri, toate aceste puncte Uh, sunt importante pentru noi. Veți găsi în această comisie un aliat sigur în bătălia noastră împreună împotriva birocrației și pentru simplificare. Suntem foarte uh, supărați că reforma pe care am făcut-o la PAC în legislatura trecută a adus mai multă birocrație și nu mai puțină birocrație. Aceasta este o îngrijorare de-a noastră și în ceea ce privește punerea în aplicare a înverzirii pe care noi ni-l dorim, dar care ne îngrijorează atunci când citim că sunt riscuri uh, de 7-8% de eroare în aplicarea înverzirii. Aceasta este o preocupare foarte mare. Ne dorim un uh, greening, o înverzire care să fie aplicată. Nu vrem să pierdem 2-3 miliarde de euro de ajutoare. Apoi, domnule comisar, în ceea ce privește situația laptelui, spun că este foarte gravă situație și credem că se va înrăutăți în următoarele săptămâni chiar, pentru că tendința este legată de volatilitatea prețurilor, care va duce la o criză foarte puternică în multe state europene. Cred că a venit momentul de aceea să ne gândim la o aterizare soft, să spunem, post-cote, de care am mai vorbit noi, o aterizare lină, adică pentru că va veni momentul după cote în care avem nevoie nevoie de idei, de instrumente noi și de instrumente pentru a gestiona acest risc și volatilitatea cu care va trebui să ne confruntăm imediat. În sectorul lactate, cred că avem una din cele mai mari probleme în momentul de față. Domnule comisar, avem probleme multe, într-adevăr, însă există și anumite puncte pozitive pe care le-ați citat mai mult dumneavoastră, încă o dată vreau să vă spun să folosiți această comisie ca o armă puternică pentru a întări agricultorii în Europa. Nu e vorba de o contrapunere, ci e vorba de voință de a face, de a îmbunătăți lucrurile pentru ca să se întâmple cât mai repede aceste schimbări. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję, pan poseł Nicholson. Bardzo proszę. Mulțumim, domnul Nicholson. În primul rând, bun venit domnului comisar. Și, într-adevăr, problema aceasta a înverzirii este drept că nu ați fost neapărat responsabil de aceste aspecte și, bineînțeles, trebuie să fiți noastră conștient că nu ne avem o dată fixă neapărat în 2020 totul să fie ecologizat 100%, uh, un proces care se va întinde în timp. Și trebuie să ținem seama și de faptul că în momentul de față, da, agricultura trece printr-o perioadă de criză. Și probabil că una dintre problemele cu care ne confruntăm este În sectorul lactatelor, soluția pare să fie să creștem prețul de intervenție, dar este nerealist. Deci să revizuim uh, acest uh, preț de intervenție nu cred că ar ajuta piața. În uh, timpul ultimei crize din 2009, comisarul ne-a spus că nu se va mai permite niciun moment în care criza din lactate să dureze atât de mult. Vă rog să nu uh, cădeți în această capcană ca și viitorul comisar, să credeți că totul se va rezolva până primăvara anului viitor. Unii spun toamna anului viitor. Nu, eu vă spun de pe acum că fermierii din sectorul lactatelor vor uh, ajunge în prăpastie, vor da faliment în toamna următoare. Deci trebuie să ne pregătim pentru asta. De asemenea, mă bucură că ați spus că vreți să colaborați cu banca. Banca are un rol important de jucat în acest sens. Poate să dea finanțare fermierilor. Dar, în ce privește pe mari retaileri, trebuie să-i ajutăm și pe ei, deoarece există volatilitate. Mulțumim, doamna Roter. Vă mulțumim și pentru răspunsul scris, domnule comisar, la întrebarea noastră privind ecologizarea. Acum, sigur, răspunsul nu a venit uh, exact la ceea ce așteptam noi. Bineînțeles, sunteți responsabil de ce s-a întâmplat înainte. Însă, în orice caz, noi sperăm că dumneavoastră, ca nou comisar, ați înțeles bine care sunt speranțele noastre și, de altfel, Eh, după audierea dumneavoastră ca și comisar, am, am spus tuturor cât de bucuros sunt că îl avem pe domnul Hogan ca nou comisar și m-am întrebat, m-am întrebat dumneavoastră de ce? Pentru că avem nevoie de o schimbare în agri- politica agricolă comună. Și după aceasta, probabil că am fost un pic dezamăgit de prima noastră răspuns scris. Pentru că poate că, vedeți, n-am primit această Uh, scrisoare exact din partea noului comisar Hogan, ci parcă sistemul cumva a răspuns uh, așa că... Dar vorbim aici despre o implementare mai uniformă a acestor politici în toate statele membre și cred că oricine în această sală este conștient de aceste lucruri. Deci, de aceea Aș spune, dacă ne spuneți că nu putem acum să aplicăm exact ceea ce ne-am propus, atunci, mai ales în domeniul ecologizării, uh, atunci vă rugăm să ne prezentați atunci viziunea dumneavoastră pe care o aveți. Cum credeți? Dacă nu astăzi, cât de curând se va putea? Mulțumesc. Pani Mulțumim, doamna Sanira. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau doar să vă pun o întrebare, domnule comisar. Vreau să vă întreb dacă sunteți gata să regândiți această politică pentru a lua și măsuri pentru producție și reglementarea pieței. Pentru că avem problema cu laptele acum, dar uh, aceasta nu este legată numai de embargoul rus. Este legată și de faptul că s-a renunțat la cote și aceasta a dus la o creștere a producției foarte mare. Fără microfon, președintele, nu știm cui i-a dat cuvântul, mulțumesc. Domnule comisar, domnul Häusling, ați spus lucruri foarte frumoase, dar nu am auzit nicio măsură la care vreți să-i ajutați pe agricultori direct. Deci nu vom avea bani în plus la agricultori dacă avem mai puțină hârtie. Sigur că simplificarea am auzit-o de la mulți comisari până acum ca obiectiv, dar aceasta în sine nu este o modificare a politicii agricole. Ce vreți să spuneți concret că vreți să faceți? Ce vreți să faceți concret? Eu uh, am temerea că colegii din uh, marile grupuri care au votat pentru reforma PAC o să spună că, de fapt, prin simplificare vor să elimine greening-ul, ecologizarea. Asta este poate ce vor grupurile mari care au votat pentru această reformă și când cred că se știe că asta este ceea ce vor. În ceea ce privește sectorul de lactate, aș fi așteptat un răspuns de la dumneavoastră. Ziceți că căutați piețe noi pentru a putea să desfacem produsele excedentare? Unde apar astfel de piețe? Unde putem să transmitem acum, să trimitem foarte mult lapte? Mi-e teamă că prin politica pe care n-ați început-o dumneavoastră încă, de liberalizare a lactatei, ajungem înapoi în secolul trecut cu Uh, restituiri la export, cu probleme de stocare și apoi uh, la un moment dat uh, nu mai avem nicio, nicio soluție pentru că prețurile sunt foarte joase și producătorii sunt falimentari. Haideți să ne spuneți câte ceva concret despre măsurile pe care vreți să le luați. În ceea ce privește TTIP-ul, este vândut ca salvarea piețelor de export. Știți că există studii care spun foarte clar că există și riscuri foarte mari pe care le-am discutat de altfel în această comisie pentru agricultura europeană, mai ales în domeniul cărnii. Nu este o strategie bună să ziceți că TTIP-ul va salva toată agricultura din Europa, pentru că, din contră, eu cred că nu este deloc așa. De aceea, eu aș fi așteptat să ne spuneți câteva măsuri mai concrete, domnule comisar, pe care vreți să le luați în cadrul acestei crize, o criză care e în fața ușii, ne așteaptă. Acum deja vedem că primele prețuri la lapte s-au dus la 20 de cenți. Aș vrea să ne dați un răspuns concret, nu să ne spuneți că o să facem o simplificare și după aceea mai vedem noi ce facem. Acesta nu este un răspuns, domnule comisar, la problemele concrete pe care le avem acum. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Agniu. Mulțumesc, domnule comisar. Da, bineînțeles, simt sunt acum autorizate în, în uh, agricultura uh, ecologică. Ultima dată când am discutat noi împreună, grupul verde, domnule președinte, am nevoie de un pic mai mult timp, grupul verzilor m-a întrerupt. Domnule comisar, ascultați-mă, dați-mi voie să vă repet uh, invitația mea de a veni cât mai curând în vizită în Regatul Unit să vedeți la fața locului problemele cu care se confruntă fermierii. Și toate aceste teme legate de ingrediente active, de fericire. Și, în sfârșit, poate că ar fi foarte bine dacă ați venit să vizitați și câteva locuri de producție a zahărului, pentru că legislația pe care o promovați va aduce schimbări foarte mari în acest domeniu. Dostał pan te dodatkowe secunde. Da, văd că ați profitat de un mic timp în plus, cum ați cerut. Am dat să încheiat primul rând, intervențiile coordonatorilor. Voi da acum uh, cuvântul domnului comisar, rugându-l să răspundă la aceste întrebări de partea grupurilor politice. În primul rând, uh, trebuie să spună cât de mult sunt emoționat de toată această îngrijorare a intre în vigoare la 1 ianuarie 2015, dumneavoastră le-ați votat, deci eu pot să mă asigur acum doar în ce măsură se poate ca să punem o, în aplicare corect ceea ce s-a votat, ceea ce s-a hotărât, fără să riscăm uh, politicile acestea și fără să punem în pericol și un management sănătos uh, financiar, deci către domnul Dez de Castro și Rode și ceilalți care au vorbit despre învezire, despre ecologizare, nu va exista o renunțare la această ecologizare și nu cred că vreți să vă răspund uh, altfel decât așa dumneavoastră puteți să vă, apoi să vă confirmați ceea ce vă spun eu. Nu pot decât să mă asigur că implementarea acestei politici și a politicilor pe care vrem să le implementăm sunt, uh, este făcută cum trebuie. Este vorba de lucruri de bun simț. Statele membre care lucrează cu, stat, cu Comisia pentru a pune în aplicare aceste comisii au trebuit să facă acest lucru înțelegând exact ce înseamnă aceste politici. Deci, această măsură cred că e foarte clară privește revizuirea aspectelor de ecologizare la un an după ce au fost implementate, atunci vom putea vedea care a fost experiența beneficiarilor statelor membre și a membrilor din Parlamentul European. Eu nu pot să apăr o politică care încă nu a fost implementată. Cred că puteți să înțelegeți acest lucru. În legătură, domnule De Castro, cu fermierii tineri, vreau să, în primul rând, să felicit președinția italiană pentru că a stabilit aceasta ca prioritate a președinției și dumneavoastră ați participat la uh, acest lucru. Este foarte important acest aspect al politicii agricole comune, să avem uh, persoane bine formate, tinere, care să intre în această industrie de care vorbim, în această branșă. Sigur că trebuie timp, dar avem incentive acum pentru prima dată ca să se întâmple și în pacul uh, actual suntem foarte în favoarea tinerilor. Sunt foarte conștient că domnul Cortés și domnul De Castro sunt foarte îngrijorați de sancțiuni. Nu vor exista sancțiuni în legătură cu elementul de ecologizare al PAC în primii doi ani, după cum știți. Aceasta nu înseamnă că cei care trebuie să pună în aplicare politica nu o vor face, înseamnă doar că nu vor avea sancțiuni în primele doi ani. Deci cred că există o concesiune pe care am obținut-o în cadrul negocierilor și care a fost foarte importantă. Trebuie să înțelegem că există această poartă și care va sucul acesta lapte este unul uh, de bază. Nu vreau ca oamenii să vorbească deja despre ceea ce s-a întâmplat în 2009. Nu avem dificultăți în momentul de față ca cele din 2009, dar putem învăța, după cum a zis domnul sunt din experiența din 2009 și din ceea ce s-a întâmplat atunci și să vedem ce instrumente avem acum la dispoziție și măsuri suplimentare pe care să le putem lua mai repede decât le-am luat atunci din cauza reformei PAC pe care o avem acum. Sunt foarte vigilent în ceea ce privește îngrijorările care au fost exprimate. Într-adevăr, și de către colegii din uh, această comisie și nu numai, și sunt uh, pregătit să folosesc uh, toate instrumentele de piață pe care le am în cadrul Organizației Comune de Piață pe acest produs. Țin cont de comunitatea fermierilor și producătorilor care trebuie să înțeleagă că există anumite reguli care au fost implicate, aplicate acum și care nu erau și nu putem să acceptăm că unii nu le respectă, pentru că aceasta este să, înseamnă să fii nedrept față de cei care le respectă. Majoritatea statelor membre le respectă, dacă sunt câteva care nu o fac, nu putem să nu reacționăm, să nu ne mirăm după aceea dacă avem dezechilibre. Aceasta este o regulă esențială. În ceea ce privește intervențiile pe piață și mecanismele care au fost descrise, da, foarte doritor să putem uh, să discutăm cu instituțiile financiare într-un moment atât de dificil în care măsuri pe piață și poate și o flexibilizare a împrumuturilor de la instituțiile financiare ar putea să permită unor fermieri să rămână pe piață. Doamna Rodriguez a menționat cotele de lapte. dezamăgit să aud că spuneți că trebuie să vin eu cu propunerile de simplificare când eu vă cer dumneavoastră să discutăm acum pentru ca să venim cu o, un pachet de propuneri de simplificare. Dacă eu aș veni aici cu o foaie gata pregătită, dumneavoastră sigur ați avea alte propuneri. Deci haideți să intrăm într-un dialog dacă doriți. Bineînțeles că dacă nu, oricum măcar ați avut ocazia să o faceți și poate că experiența pe care o aveți dumneavoastră de la fermierii din circumscripția dumneavoastră din Germania poate să fie foarte utilă la acest și care au acum o unitate separată în uh, dg uh, de la agricul, de agricultură, pot să folosească această expertiză. Eu nu sunt deloc închis față de cei care îmi spun că au avut o experiență într-un anumit sens atâta timp cât este vorba de o abordare de bun simț. Acestea sunt așadar uh, părerile mele, e vorba de politici care au fost aprobate în trecut. Eu vreau să priorizez. întotdeauna că Marea Britanie este acum foarte, foarte interesată de produsele de lapte și dorește să controleze chiar accesul pe piață. Dacă îmi permiteți, nu știu, din Irlanda poate perspectiva e diferită, dar uh, de la sud la nord or fi diferențe așa de mari. În orice caz, uh, cred că eu, ori avem nevoie de o politică agricolă comună pentru Irlanda, în primul rând, nord și sud, și după aceea poate să vorbim despre altceva. În ceea ce privește produsele ecologice, s-a discutat foarte mult de produsele ecologice. Eu am uh, arătat indicat, uh, dorința mea de a lucra cu domnul Heusling și cu raportorii din umbră în această comisie pentru ca să facem să avanseze această propunere. Nu văd de ce să aruncăm la geam, pe geam toată munca care s-a făcut uh, anul acesta, mai ales în grupurile de lucru. Există trei sau patru state membre la Consiliu care își exprimă câteva îngrijorări, o să mă întâlnesc și cu ele. M-am uh, angajat deja într-un dialog alte țări care au îngrijorări și am vizitat Olanda, de exemplu, voi vizita, îmi cer scuze, la săptămâna viitoare Olanda și am speranțe că mai degrabă decât să eliminăm propunerea pe care am prelucrat-o noi și instrumentele pe care le avem acum, am putea mai degrabă să îmbunătățim ce avem. Eu sunt gata să fiu flexibil și cu ajutorul uh, raportorilor și cu ajutorul uh, deputaților din această comisie o să pot cu siguranță să devin mai performant cred că cunoaștem cu toții statele membre bine și putem face progrese. Sper să existe o bună voință și eu sunt un protejator, un încurajator al, uh, ecolo- al produselor ecologice. Dacă reducem uh, sarcina administrativă, dacă mai reducem și regulile, cred că e și mai bine pentru toți cei care sunt în domeniul bioagriculturii, cred că este un lucru bun. Menținând, bineînțeles, integritatea Deci, produsele biologice sunt un lucru care mă interesează. Programul de lucru al Comisiei trebuie să fie adoptat în următoarele două săptămâni și uh, produsele biologice sperăm să fie pe lista din acelor propuneri pe care eu vreau să le promovez pentru 2015 ca fiind prioritare. În legătură cu uh, zahărul și uh, regiunile pe care le-ați menționat, poate că ar trebui într-adevăr să ne uităm la întreprinderi Przewodnicząca, przechodzimy do wypowiedzi. Mamy... Președintele. Doamnelor și domnilor, continuăm dezbaterea. Un minut pentru fiecare vorbitor. Suntem cu toții foarte bucuroși că le avem alături de noi pe domnul comisar, știu asta. Doamna Heranz Garcia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte vreau să repet întrebările care au fost deja puse, dar ați vorbit despre negocierile cu SUA. Aș vrea să știu, domnule comisar, dacă aceste negocieri au în vedere și nevoia de a proteja sectoare vulnerabile, precum uh, carnea de vită. Referitor la originea produselor, există oare un plan uh, la comisie legătură cu indicația de origine, mă gândesc la uh, nume precum uh, Malaga sau Criau de Reserva, tot felul de denumiri care însoțesc un produs și care arată că este dintr-o regiune europeană care se bucură de o reputație anume. Acum aș vrea să vă mai întreb dacă există vreo posibilitate de a îmbunătăți distribuția de fructe și legume în școli, și în legătură cu uleiul care se uh, consumă la masă. Domnul Andrieu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur că vă avem alături de noi astăzi. Înțeleg uh, care sunt uh, preocupările dumneavoastră, dar mă tem că răspunsurile pe care ni le-ați dat nu sunt la înălțime mizei laptelui care se pregătește în săptămânile ce urmează. Noi, în Parlamentul European, am venit cu uh, propuneri în cadrul dezbaterii privind reforma PAC, propuneri care au fost respinse la trilogul cu Consiliul și uh, Parlamentul. Aș vrea ca aceste propuneri să fie reluate, pentru că um, există o criză, va fi și o criză uh, privind carnea de vită este pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, eu cred că trebuie să ne uităm la cum trebuie dezvoltată politica noastră agricolă comună. Să ne uităm la Brazilia, să ne uităm la SUA, ce au făcut ele. Au uh, scăzut uh, numărul de, de prevederi de reglementări pe piață. Este un alt model de agricultură. Oare ar trebui să-l preluăm? privește uh, teritoriile vulnerabile și numărul de locuri de muncă, și aici avem o problemă, există un calendar de reflexie cu privire la această reformă, iar calendarul trebuie să fie actualizat. Trebuie să vedem cum se pregătește viitoarea reformă a politicii agricole comune. Mulțumim! Domnule deputat, chiar ați depășit cu mult uh, timpul alocat. Vă imperios să-l respectați. Domnul Cuzmiuc. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări de actualitate. Una referitoare la embargoul rus. Toți agricultorii au pierdut din cauza acestui embargo, nu doar cei care exportă către Rusia. În Polonia, prețurile au scăzut uh, între 30 și 70% e această scădere, iar uh, compensațiile financiare care s-au acordat merg doar către cei care și-au distrus recoltele sau le dau unor organizații de binefacere. Există oare o altă posibilitate de a ajuta pe acești oameni? Mai ales uh, pe cei care produc fructe și legume? A doua întrebare. Comisia are un pachet uh, pentru trei țări baltice și Finlanda, un pachet al laptelui. Dar și Polonia este afectată de embargoul rus prețul laptelui la noi a scăzut cu 20% minim. De ce nu se ține cont și de Polonia? Mulțumim, următorul vorbitor. Ordförande och en väldigt, väldigt kort fråga. Doamna Paulsen. Da, mulțumesc. Uh, o întrebare foarte scurtă. Domnul comisar a tot vorbit despre inovare, dezvoltare, simplificare. Dar în luna martie Parlamentul a adoptat un raport din proprie inițiativă cu privire la la transformarea um, plantelor în Europa. Puteți să ne spuneți ceva în acest sens? Poate Comisia dorește să participe într-un fel de colaborare cu organizațiile fermierilor, cu uh, alți actori din sector uh, și inclusiv cu um, academicieni, cu experți toți ar trebui să facem ceva în acest sens. Care e poziția Comisiei? Dziękuję. Pan poseł Dantin. Mulțumim. Domnul Dantin. Voudrais plutôt faire part d'un sentiment. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit o senzație pe care o trăim. Când mergem la noi în circunscripția electorală, ce se întâmplă este că nu prea regăsim uh, ce spune comisia situația de pe teren, mai ales autoritățile care gestionează primul pilon. Politica votată aici și ce se întâmplă, ce domnă pe teren, parcă nu se potrivesc. Am senzația uneori că uh, Direcția Generală Agri are nevoie de sprijinul um, tuturor direcțiilor generale pentru a-și recâștiga o credibilitate și o anumită statură față de celelalte direcții generale. Poate că prea multe mici puncte sunt uh, ciupite azi de azi pe o zi pe alta de către celelalte uh, direcții ale comisiei. Este aproximativ sentimentul pe care l-am avut uh, deplasându-mă în teritoriu, în circunscripția noastră. Și cred că trebuie să susținem mai mult această DG Agri pentru ca politica votată de noi să fie cea în cele urmă implementată. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu sunt de acord cu multe din cele pe care le-ați spus. Uh, sunteți oarecum vizionar, ați făcut o legătură între agricultură și dezvoltarea economiei și locul de muncă. Dar cred că fermierii de lactate din Irlanda de Nord vor fi foarte dezamăgiți de remarcile dumneavoastră. Uh, admiteți că, că sectorul se confruntă cu dificultăți, dar credeți că este uh, gestionabilă ei bine, vă spun că, din păcate, în Irlanda de Nord, laptele se vinde sub prețul pieței. Și piața ieri a căzut și mai tare. Avem nevoie acum de o intervenție urgentă. Prețul, din păcate, nu este legat de costul producției la fermă. Iar în ce privește volatilitatea Băncile au arătat că această volatilitate va continua și în trimestrul al treilea al anului viitor și că va fi exacerbată de condițiile care există. Vă gândiți măcar uh, să existe o abordare treptată a liberalizării pieței? Să nu se întâmplă dintr-o dată? Mulțumim, domnul Bran. Mulțumesc. Da, știu că agricultura suferă din cauza schimbărilor climatice, dar agricultura și contribuie la aceste schimbări climatice. Agricultura emite cam 9% sau peste 9% din gazele cu efect de seră în Uniunea Europeană. Deocamdată statele membre n-au făcut mare lucru ca să rezolve această problemă. Pachetul privind energia climatică conține uh, oarecare prevederi, dar nu e suficient statele membre nu consideră că asta e o prioritate. Ce va face Comisia ca să se asigure că gazele cu efect de seră generate de agricultură vor fi abordate eficient în anii următori și că statele membre le vor uh, reduce în vederea pachetului privind schimbările climatice 2020? Iar uh, Comisia crede oare că ar fi bine să creștem suprafața împădurită pentru a combate efectele climatice, pentru a le atenua? Mulțumesc! Pan poseł Cartier. așa de mult uh, uh politica irlandeză și controlele la fermă. Cum anume, deci, vom asigura consumatorii că standardele de calitate, reglementările, standardele cele mai înalte de calitate vor fi respectate? Cum se vor desfășura aceste controle prin intermediul inspecțiilor? În orice caz, mulți fermieri ne spun că actualele proceduri reprezintă o povară mult prea mare și că pe undeva aceste controle ați fi deschis la inițierea unui proces de consultări privind simplificarea acestor proceduri de uh, control, în așa fel încât să avem și mai multă transparență și o procedură mai simplă? Pani poseł Martinez, pani prezydent, bardzo proszę. taxărilor. Și una dintre întrebările pe care ne punem în Irlanda, știi că în momentul de față se vorbește despre o participare minimă de 50%, care poate că n-ar fi necesară, nu știu dacă ați putea clarifica, pentru că foarte mulți fermieri în Irlanda sunt extrem de îngrijorați de aceste aspecte. Iar în ce privește fermierii din Marea Britanie, fapt ne referim aici la toți fermierii din Europa și trebuie să ne luptăm pentru îmbunătățirea condițiilor activităților în toate statele membre, în așa fel încât să avem ferme mici sustenabile. Mulțumesc. Pan poseł Bove. Bardzo Mulțumim, domnul Bove. Domnule comisar, v-am ascultat. Din păcate, însă, nu am auzit uh, să fie vorba despre un sau în orice caz nu un proiect care să și ducă la ceva. N-ați vorbit, dar despre restructurare, despre simplificare, dar eu vă întreb care este proiectul pentru următorii 5 ani. Uh, proiectul unei agriculturi nu poate să se bazeze doar pe ideea de simplificare. Eu întreb ce vom face pentru a da un răspuns uh, crizei. Toată lumea vorbește despre criza laptelui și știe că toată lumea știe că criza aceasta se adâncește și în același timp noi renunțăm la cotele de lapte, un lucru inacceptabil. Trebuie să ne asumăm situația aceasta de criză, iar dacă în același timp ne spuneți că trebuie să creștem uh, nivelul de exporturi, eu vă răspund că de fapt riscăm să creștem importurile. Ce vom face când vor fi uh, mii de tone, 3.000 de tone de carne care vor fi 300.000 de tone importate din Statele Unite, se va întâmpla? De fapt, toate fermele lactate vor fi, uh, practic, uh, trimise în șomaj. Să nu uităm că urmează în curând uh, summitul privind climatul la Paris. Dar ce se constată este că nu puteți răspunde, de fapt, nici întrebărilor domnului De Castro, nici celorlalte solicitări care merg împotriva așteptărilor țăranelor și agriculturii. Vă mulțumesc! Uitema!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 Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Domnul Dorfman, mulțumesc. Domnule comisar, cred că dacă vorbim despre lapte, este clar că avem în momentul de față o problemă conjuncturală și anume una foarte dificilă. Este fapt însă și că avem probleme structurale, pentru că chiar și direcția comisiei a scris de puțin timp că expirarea cotelor va și schimb, care o să, să ducă la schimbări structurale în anumite zone. Știți că Parlamentul a făcut un, tocmit un raport acum un an ce se poate face împotriva acestor probleme și Comisia nu a acționat, ceea ce va duce la faptul că anumite regiuni dificile, cum ar fi cele montane, vor exista schimbări structurale foarte mari după expirarea cotelor. Mă întreb de aceea dacă până în aprilie se mai poate face ceva sau dacă, de exemplu, cei care sunt 6 nu mai pot să mai spere la nimic. Mulțumesc! Mulțumesc! Erkős, domnul Erkős! Az iskolatei, iskola gyümölcsprogramra hívnám fel a figyelmét, kérem újra a gondolást. Mulțumesc, domnule comisar! Programul Fructul și laptele în școală mă interesează. Aș vrea să vă gândiți uh, mai bine la acest uh, tip de program. Pentru că există și alte produse, există iaurtul, chefirul, ciocolata, de ce nu, eh, la care s-a renunțat, care nu mai fac parte din acest program. Nici supa nu mai face parte. Gândiți-vă, vă rog, la această problemă. Mulțumesc! Bardzo dziękuję, pani poseł Aguilera. Bardzo proszę. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să adresez câteva întrebări foarte concrete. Embargoul rus știm că a avut un mare efect asupra sectorului laptelor, dar și asupra legumelor și fructelor. Sper ca um, acest lucru să se știe. Măsurile adoptate de comisie expiră pe 31 decembrie și nu văd o altă soluție la orizont. Care vor fi măsurile pe care preconizați să le adoptați în cazul în care situația se prelungește. Asistența pentru tinerii fermieri trebuie să fie o prioritate absolută, sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, securitatea lanțului alimentar va fi o Aceste costă 40 uh, de centime și uh, se, se vinde cu mult mai puțin. Mulțumim, domnul Flanagan. Bun venit, domnule comisar, felicitări pentru postul dumneavoastră. După cum știți și după cum s-a zis astăzi, există îngrijorări legate de ecologizare, mai ales în Irlanda, unde se folosește sistemul de plăți istorice. Unii fermieri primesc 300 de euro pe hectar pentru ecologizare, alții doar 30. Pericolul acestui sistem este că mai târziu se va spune că dacă merge cu 30, de ce să dăm 300 altora? Nu credeți că parte din acești bani vor fi pierduți dacă insistați cu acest uh, model? Iar în ce privește sectorul lactatelor, este clar că intervenția se impune sector uh, presupune costuri foarte ridicate, energia, uh, apa, furajele, costă foarte mult. Ce o să faceți, mai ales în legătură cu um, zonele în care se pot uh, economisi bani? Mă gândesc la animalele cu digestie anaerobă. Există lucruri care nu pot fi controlate, dar acestea, restul, pot fi controlate, sunt predictibile. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr doamna Calniete. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să spun că știți, bineînțeles, că Parlamentul European uh, v-a susținut foarte mult uh, în fața Consiliului cu privire la um, suplimentarea bugetară de 400 de milioane pentru agricultură. Dumneavoastră veți putea să folosiți acești bani pentru situații de criză. Mulți uh, fermieri uh, sunt uh, recunoscători pentru suma alocată sectorului lactatelor, cele 230 de milioane, dar știm că acești bani ajută doar pentru câteva luni. Noi trebuie să supraviețuim și după 1 aprilie, când cotele de lapte vor fi abolite. Putem oare spera la un sprijin suplimentar din partea dumneavoastră pentru prima parte a anului 2015. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Rope. Gerbiamas Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Aș vrea să vă mulțumesc în numele agricultorilor din uh, zona Baltică, compensați măcar o parte a pierderilor pe care a trebuit să le suferim din cauza embargoului rus. A fost vorba mai mult de o decizie politică, cei drept, și majoritatea țărilor care erau uh, în această problemă nu au fost uh, abandonate. A fost vorba de o măsură de solidaritate care le-a dat speranță oamenilor din aceste țări. Dar aceasta nu este suficient. S-a spus că 200 de milioane de euro a fost puse la dispoziție pentru ca să se poată integra noi piețe. Acest lucru trebuie să meargă foarte repede pentru că agricultorii noștri vor avea de suferit și anul viitor și poate și în anii următori și vor avea nevoie de susținere. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Kainovski. Polskich sadowników złożone jest Mulțumesc foarte mult! În Polonia Există foarte multe mii de mere care au rămas uh, nefolosite în mai multe regiuni. Unele s-au dus în Asia, o mare parte s-a dus însă în Rusia. Este vorba de o catastrofă, pentru că acum aceste mere rămân în Europa, nu numai pentru agricultorii noștri e o problemă, ci pentru mai mulți. Acum există pedepse pentru faptul că uh, s-au depășit cotele membre au, au negociat în 2002 uh, cotele lor. Așa s-a întâmplat. În 2007 trebuia să se termine cu cotele de lapte și nu s-a întâmplat. În 2003, însă, fără să fi putut noi contribui, s-a schimbat uh, regulile și acum noi suntem uh, supuși sancțiunilor Nu putea nimeni să știe că vor exista consecințe atât de grave din cauza embargoului rus. Aceasta este motivele acestea, un motiv, zic eu, pentru ca să avem susținere. Mulțumesc, domnul Mila. Mila. Deci, yes. Uh, comis Doamna Mila. Müller. Uh, domnule comisar, ați fost ministru de mediu înainte și vreau să vă vorbesc despre alt subiect. Mâine are loc o audiere la Envi cu privire la noi suntem uh, împotriva planurilor de gestiune a uh, pădurilor și avem o serie de măsuri pe care le-am trecut în acest raport, pe care nu știu dacă noastră îl susțineți. Mulțumesc. Are cuvântul acum următoarea colegă, doamna Petir. Enik, coi izvršava svoja obećanja. toate statele membre, deci nu pot decât să renuiesc invitația de a vizita Croația. Și, bineînțeles, sperăm și că vizita dumneavoastră îi va da un impuls mai mare eh, ministrului nostru de resort, care nu este chiar atât foarte mult timp, dar iată, suntem nevoiți să recunoaștem că vorbim despre o politică care nu are cum să-și atingă niciunul dintre obiectivele propuse. Când ne uităm că majoritatea marilor jucători la nivel mondial își sporesc producția, uh, mai ales să ne gândim la Statele Unite și noua lege a agriculturii din această țară. Deci, noi considerăm că noua PAC nu permite protejarea agricultorilor noștri contra scăderii prețurilor, fluctuațiilor pe piață asemenea, embargoul uh, rusesc a uh, condus la o scădere a prețurilor uh, foarte îngrijorătoare, știind că nici Uniunea Europeană, nici statele membre nu au mijloacele de a face față la o astfel de criză, nu știm la ce putem ajunge decât la falimentul a zeci de mii de agricultori. De ce atunci, în acest context, Uniunea Europeană se încăpățânează să aplice această politică care ne conduce către prăpastie? Dziękuję panu Buda, jedna minuta comisar, știu că vă înnebunim cu problema asta a laptelui, însă noi venim din teritoriu unde fermierii efectiv ne asaltează. Recent am avut o discuție cu fermierii din România care mi-au spus că se confruntă cu prețul foarte, foarte mic al laptelui, ă, practic fiind nevoit să-l vândă sub prețul de producție, având de-a face, iată, cu o criză de supraproducție. Recent am citit câteva studii legate de Germania, unde se întâmplă același fenomen, un cost foarte mare de producție al ă, laptelui. Și iată, deci, că avem o problemă serioasă în acest domeniu, chiar înainte de eliminarea cotelor. De aceea vă întreb, domnule comisar, dacă aveți în vedere o stimulare a reorientării fermelor de lapte spre producția de carne, ca o soluție alternativă, care de altfel este și cerută de către fermierii din zona laptelui, tocmai pentru a preveni, dacă vreți, un tsunami în această zonă a, a sectorului de lactate. Mulțumesc! se masive din Uniunea Europeană și aceste animale sunt crescute în condiții jalnice. N-ați pomenit nimic despre bunăstarea animală. Mă întreb dacă nu este un, un proiect important pentru un post ca dumneavoastră, ce aveți de gând în următorii ani? Ne-ați vorbit, da, despre simplificarea regulilor, despre scăderea, reducerea poverii birocratice, dar pentru unii se pare că nu există nicio regulă, de fapt. Să ne gândim la uh, iepuri, spre exemplu să știu dacă prevedeți să luați niște măsuri în privința acestor ferme. Și, uh, în continuare, să nu uităm că există și anumite produse, cum ar fi acel foie gras, care sunt produse în anumite condiții pe care toată lumea le cunoaște, cred. Deci, uh, bineînțeles, sper că meni, uh, mine, meniul de Crăciun nu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 să putem introduce măsurile oportune, pentru că uh, atât gripa aviară cât și alte uh, epizootii pot provoca ravagii în sânul Uniunii Europene. Deci aș vrea să știu cum anume poate reacționa Uniunea Europeană ca să protejeze interesele cetățenilor. Am putea oare să că în următoarele zile voți mai primi scrisori și de la alți deputați, cărora le este foarte important ca primul pilon și pe viitor să rămână în picioare pentru agricultori. Aceasta nu se poate întâmpla decât dacă primul pilon este foarte legitimat, foarte bun și pentru aceasta ecologizarea e foarte importantă. Vreau să vă pun o întrebare, așadar, pe o altă temă și anume vreau să vă întreb dacă cunoașteți acel uh, scrisoare, acel document al Serviciului Științific din Bundestag poseł Ribeiro, bardzo proszę. Doamna Ribeiro are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit despre lapte, despre cotele de lapte și știm că din ce în ce mai puțin primesc uh, agricultorii, fermierii uh, care se ocupă de produsele lactate pe litrul de lapte. Avem o situație mai gravă, de fapt, decât în 2009, este evident. Și aș vrea să mai spun un lucru. Acest embargo a arătat exact că nu avem capacitatea, de fapt, în Europa de a face față excedentelor de producție. În ceea ce privește laptele, întregul sistem este ineficient. De aceea am avea nevoie de reguli corespunzătoare pentru sectorul uh, laptelui. Domnul Dauntan, colegul nostru, a vorbit despre acest lucru în uh, ultima sa intervenție și vreau să vă rog, domnule comisar, veniți la noi, vă rog, Suntem o regiune periferică și uitați-vă, vă rog frumos, ce fac agricultorii acolo, ce trebuie să suporte. Trebuie să discutăm și despre următoarea problemă și anume cum continuăm cu noul regulament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Serau. Eh, Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați venit aici, pentru că sunteți disponibil, pentru ca să discutăm cu dumneavoastră. Vreau să vă pun un singur uh, punct, o singură întrebare la lapte. Mai mulți colegi au vorbit despre lapte. Aceasta arată cât de importantă este această temă pentru Europa, cred. Am întrebarea mea în legătură cu neprelungirea sistemului de cote. Se spune că prin aceasta unii vor fi favorizați și alții defavorizați. Noi, în politică, avem uh, obligația să ne gândim și să verificăm și efectele negative ale unor decizii. Aceasta este obligația noastră de politicieni. De multe ori se spune ceva și se face altceva. Domnule comisar, care sunt mecanismele pe care le aveți dumneavoastră la dispoziție pentru ca să găsiți o soluție? Într-adevăr, în momentul de față putem spune că foarte multe întreprinderi vor trebui să-și închidă porțile foarte dificil ce se întâmplă, mai ales în acele regiuni în care nu există nicio alternativă. Vă rog. Mulțumesc, doamna Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pe lângă înregistrarea unei mari volatilități a prețurilor, datele statistice prezentate de Observatorul European al Laptelui arată că, în principal, nu fermierii sunt cei care câștigă din vânzarea laptelui, produs de ei, ci transformatorii și producătorii. Cum la 31 martie 2015 vor fi eliminate cotele de lapte, soluția pentru perioada de criză ar fi să existe un mecanism în locul cotelor care să asigure un echilibru între marii producători și piața de desfacere. Cum își propune Comisia să soluționeze această problemă și, cum a, și care ar fi mecanismul pentru rezolvarea acesteia? Mulțumesc! Pan poseł Smith. Domnul Poseł Smith. Thank you, President. I, I, feel some sympathy for Commissioner. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu pot decât să-l compătimesc pe domnul comisar. Sunteți supus la o adevărată încercare. Aș uh, vrea, domnule președinte, să ne gândim uh, oare dacă aceste sesiuni uh, de discuții sunt chiar eficiente. Nu știu, poate ar trebui să le prelungim fi zise, domnule comisar, salut eforturile dumneavoastră de simplificare și o să vă trimit un raport făcut de guvernul scoțian, pe care l-am trimis și predecesorul dumneavoastră, în legătură cu simplificarea birocrației în PAC. Și o să o trimit și restul colegilor pentru ca să vadă toată lumea de ce eforturi e nevoie pentru a face această simplificare. Bardzo dobrze, oczekujemy. Pan poseł Rebeka. Domnul Rebeka Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar, bine ați venit. Uh, ați promis uh, în urmă cu ceva vreme că nu veți lăsa producătorii să aștepte, să aștepte foarte mult. Uh, am trei întrebări foarte scurte. Ce măsuri concrete veți lua pentru a evita volatilitatea pieții laptelui după eliminarea cotelor? Chiar dacă repet această întrebare, știți cum se spune, repetiția este mama învățăturii și cu cât o spunem de mai multe ori, cu atât poate găsim și soluțiile concrete. A doua întrebare. Vă gândiți să compensați pierderile de venit ale fermierilor care nu-și vor găsi acele piețe de desfacere? Și ultima întrebare, ce propuneți concret pentru eliminarea dezechilibrului de negociere pe lanțul alimentar și dacă aveți ca prioritate stabilirea modelului de produs local? Vă mulțumesc! gemacht, dass es Domnule comisar, ați făcut o afirmație concretă, ați spus că nu vor exista sancțiuni în primii doi ani uh, la greening. Ați vorbit despre această variantă cu Curtea de Conturi? Știe Curtea de Conturi de această decizie a dumneavoastră? Bardzo dziękuję. Mulțumesc, domnilor și domnilor, 40 de deputați au luat cuvântul în cursul acestei dezbateri. Toți cei care au vrut să ia cuvântul au făcut-o. Vă mulțumesc pentru disciplina de care ați dat dovadă și îmi cer scuze pentru uh, faptul că v-am impus aceste limite de timp. Acum, domnule comisar, aveți cuvântul ca să răspundeți. Nu? Asta e în fișa de post a comisarului. Da, am uh, primit foarte multe întrebări, o să încerc să le grupez carnea de vită, în primul rând. Avem o problemă mare în ce privește volatilitatea vitei. Uh, în septembrie 2014, uh, față de septembrie 2013, exporturile au uh, crescut cu vreo 20%, dar cred că se poate face mai mult. Avem nevoie de un buget promoțional ca să găsim și uh, alte piețe. Avem acum uh, acordul transatlantic, care poate fi o oportunitate pentru Europa. Sigur că ținem la standardele noastre, așa cum ați zis-o, și eu țin la ele, am spus-o în introducere, nu vom renunța la standardele noastre și vom fi foarte atenți la produsele sensibile, cum e și carnea de vită. Vom încerca să păstrăm cota de piață. În ce privește laptele, laptele urmează să fie supus unor uh, modificări uh, considerabile, pentru că urmează să fie abolite cotele în 2015, așa cum s-a încercat și în trecut. Din cauza condițiilor excepționale uh, de anul acesta, producția a crescut cu 5%. Sigur că asta va avea o consecință, chiar și în economiile mici, precum cea din care provin eu. Laptele va fi o piață volatilă dar haideți să înțelegem că prețul mediu per litru de lapte în Uniunea Europeană la momentul acesta e de cam 30 de cenți. Nu avem deocamdată o criză majoră. Ă, am fost prețuri destul de mare până acum și știu că există o temere legată de costul de producție în statele membre. Dar ă, poate că la statele membre ar trebui să se gândească cineva cum putem să reducem costul de producție sau acest cost să nu fie suportat doar de producători, ci chiar de, uh, de celelalte categorii, de cei care produc uh, îngrășăminte, furaje, să fie împărțit acest cost. M-aș gândi uh, la o astfel de soluție. Poate dumneavoastră, stimați deputați, mă ajutați, poate mă ajută și statele membre. Organizarea Comună a Pieței avem suficiente instrumente pentru a aborda problema laptelui, dar uh, îmi dau seama că sunteți foarte îngrijorați uh, în legătură cu modul în care putem folosi aceste instrumente pentru a interveni pe piață. Ar fi bine să intervenim mai rapid sau mai uh, alert pe cât am făcut-o în trecut. Dar să știți că, în ce privește embargoul rusesc, noi am reacționat. Știu că sunt unele țări care au fost mai afectate decât altele. În Polonia, exporturile au căzut cu 25%, dar și prețul a scăzut cu 7%. Primim aceste cifre de la statele membre în fiecare lună. Deci să știți că 7,2% a fost ultima scădere a laptelui în Polonia. Avem de la uh, statul membru aceste cifre. În statele baltice avem uh, o scădere a exporturilor de 20 până la 30% iar acestea sunt însoțite de un comportament similar al prețului. Suntem într-o situație bugetară foarte dificilă. Putem uh, să alocăm uh, sume mici de bani pentru a ne arăta solidaritatea cu uh, producătorii de lapte, așa cum am făcut-o, dar poate că nu e suficient. În Finlanda trebuie să intervenim mai, mai ferm orice caz, deocamdată lucrăm la o soluție cu autoritățile. Ieri, uh, prețul uh, laptelui a căzut cu 1,1% pe piață, deci n-a fost chiar o creștere uh, majoră. Plus a mai scăzut și prețul untului și al brânzei. Poate ar trebui să ne uităm la problema în ansamblu. Sau spus multe despre lapte. Știu că va exista volatilitate pe termen scurt, dar noi vom monitoriza cu atenție situația, avem mecanisme pe care le putem folosi. Dar haideți să nu uh, ne proiectăm într-o criză care încă nu există. Reacționăm la embargoul rusesc, uh, țările care au fost afectate de, de acesta în sectorul laptelui și al legumelor sunt ajutate. Vom lua măsuri pentru toate sectoarele ce privește TTIP, acordul transatlantic, am spus de mai multe ori că eu voi apăra agricultura în negocieri și că mă voi prevala de calitatea mea de comisar pentru agricultură pentru a obține un rezultat echilibrat. Standardele noastre nu sunt deschise pentru negociere și TTIP nu semnă o liberalizare 100% a sectorului agricol. Ă, știu că e important ca doamna comisar Malmström să spună explicit aceste lucruri și ă, va trebui să o facă pentru a mai înlătura din ă, aerul acesta secret al negocierilor pe care le derulăm. În ce privește indicațiile geografice, cum spunea doamna sărăcia. Trebuie să ne asigurăm că există o corelare cu uh, zonele pe care vrem să le protejăm și că se ține cont de acestea și de regulile de piață într-un mod echilibrat. comisie analizează propunerea de program de dezvoltare rurală și țin uh, legătură strânsă cu autoritățile irlandeze. Au trimis o reacție, o scrisoare cu observații. Știu că pentru a accesa ultima schemă, ultimul program de agromediu, e nevoie de un plan de management. Uh, nu se poate face o solicitare individuală, ci doar în grup. Noi uh, suntem nerăbdători să Uh, că își uh, conservă și își îngrijesc uh, peisajele care sunt de o, o valoare destul de mare și sperăm să acceseze acest program, să găsim o soluție pentru ca tot mai mulți fermieri să solicite sprijin în cadrul acestui sectorul fructelor și legumelor, ca să răspund deputatului polonez, în primul pachet, 87% din solicitări au venit din Polonia pentru fructe și legume. Doar 18% din sumele solicitate au fost uh, chiar uh, revendicate. Nu știu ce s-a întâmplat în, între primul termen uh, al depunerii solicitărilor și termenul în care s-au încasat banii. Mulți fermieri au dispărut. A mai existat și un al doilea pachet fermierii polonezi au vrut din nou să, să solicite ajutor. Era vorba despre 80.000 de tone pentru uh, pere și mere. Acestea au fost retrase de pe piață, cam 90% au, au mers spre distribuție liberă. Înțeleg că încă aveți o problemă cu uh, merele în unele state membre, inclusiv în Polonia, dar uh, să știți că noi uh, încă ne ne gândim cum să oferim asistență, inclusiv Poloniei, în această privință. Ce privește gripa aviară, Comisia a adoptat uh, trei uh, decizii în regim de urgență pentru Germania, Olanda și Marea Britanie și uh, zonele identificate ca fiind cu risc au fost plasate sub supraveghere veterinară foarte strictă luăm măsuri pentru ca această epidemie, această boală să nu se răspândească, să fie ținută sub control. Cele trei state membre au aplicat măsurile prevăzute de Consiliu um, în ce privește păsările, au înființat un perimetru de protecție, au adoptat măsuri sanitar-veterinare și uh, Comisia a luat legătura și cu alte state membre, cu țări terțe, cu organizații internaționale pe marginea acestei uh, probleme și uh, avem uh, discuții în curs. În orice caz, spuneam că voi vizita Olanda, pentru că știu că Olanda este cea mai afectată de izbucnirea acestei epidemii. În ce privește cota de lapte în insulele Azore și abolirea cotei de lapte în general, această temă tot revine revenit și astăzi în discuții. Deci știți că nu putem să modificăm acum regulile. Acestea au fost adoptate în 2008. Majoritatea statelor membre au respectat regulile. Unele state membre în acest moment se pregătesc pentru abolirea cotelor și poate să cam pripesc laptele se poate vinde la un preț mai bun, fermierii au hotărât să continue cu laptele, să nu treacă la carne. Așa că poate ar fi bine să cereți fermierilor să conștientizeze faptul că nu va exista o răsturnare de situație, că va fi abolită în continuare cota laptelui la 31 martie și că ar fi bine să se pregătească știu că pentru insulele Azore există un uh, risc mai mare de impact, dar mă voi uh, gândi la cum putem să soluționăm această problemă pentru insulele Azore. Am înțeles că dumneavoastră aveți acolo împrejurări speciale, dar în general cota laptelui va fi uh, abolită așa după cum era planificat. Și fermierii trebuie să înceapă restructurarea. În ce privește programul Laptele în școli, pentru asta există un uh, raport al Comisiei Europene. Deocamdată, programul de lucru al Comisiei pe 2015 nu a fost finalizat, va fi finalizat pe 16 decembrie. Atunci, uh, prioritățile noastre vor fi uh, venit în versiune finală și vom vedea dacă și acest program va fi parte din uh, program. Dar nu cred că, și dacă e păstrat, nu cred că va fi lărgit, pentru că bugetul nostru este destul de limitat. Scrisoarea de modificare de pe 15 uh, octombrie nu ne-a ajutat foarte mult la suplimentarea surselor pentru a combate volatilitatea pieței. Am la dispoziție același instrument în 2015, dar voi colabora cu doamna Gheorgheva pentru a mă asigura că avem la dispoziție aceiași bani și în 2015, tocmai din motivele pe care le-ați menționat, anume că după eliminarea cotelor laptelor va exista o volatilitate a pieței și asta e din motive agricole, nu din motive neapărat politice. Am zis că mă voi ocupa de asta și cred că în negocierile bugetare am făcut un progres uh, semnificativ. Și dumneavoastră, în calitate de colegiuitori, uh, sper că veți ajunge la aceeași concluzie când veți discuta cu Consiliul. Mai sunt și alte probleme, o actualizare a programelor de dezvoltare rurală. Pentru că negocierile privind CFM s-au încheiat în iunie și concluziile s-au adoptat abia în iulie, există o întârziere în um, adoptarea acestor programe. Dar, cum ziceam mai devreme, nu toate statele membre vor fi afectate în aceeași măsură. Până pe 1 uh, ianuarie și apoi până, până în luna mai, toate programele vor fi aprobate. Statele membre s-au străduit să facă tot ce pot știu că dumneavoastră aveți foarte multe programe uh, de dezvoltare rurală în uh, Franța, de pildă, aveți multe regiuni. Dar când va fi publicat uh, cadrul național, spre la sfârșitul acestui an, în Franța, serviciile Comisiei vor avea o reacție foarte rapidă. Pentru statele membre mari, știu că aceasta e o dificultate, că aveți mai multe astfel de programe orice caz, noi ne vom strădi ca toate programele de dezvoltare rurală să fie gata până mai 2015. Schimbările climatice. Aștept să văd uh, raportorul, uh, raportul uh, comisiei dumneavoastră legat de silvicultură. Va fi un document de lucru și pentru serviciile comisiei și avem în proiect o strategie a pădurilor la comisie, dar vrem să vedem care este părerea comisiei dumneavoastră înainte să finalizăm strategia noastră. Schimbările climatice sunt o problemă foarte importantă și, ca o recunoaștere, avem pachetul privind schimbările climatice. Avem uh, un, uh, un plan pentru împădurire și, uh, sigur că pădurile contribuie la reducerea emisiilor dar acest lucru trebuie să fie pus în echilibru cu asigurarea securității alimentare. Știu că nu m-am referit la toate problemele invocate, dar nu am suficient timp. Totuși îi mai răspund domnului Carsey referitor la inspecții, la controle. Inspecțiile știu că sunt o problemă foarte mare pentru cei care eh, sunt beneficiari sau solicitanți, dar asta vom eh, rezolva în agenda pe 2015. Vă încurajez să veniți cu sugestii, dar și cu experiențe de la beneficiați, ne le transmiteți și noi o să le citim în detaliu uh, pe cât putem și sperăm să putem uh, să îmbunătățim sistemul cu ajutorul lor. Și în fine, domnule președinte, pentru că știu că vreți să mă opresc, uh, penalitățile în cazul ecologizării. Politica trebuie să fie pusă în aplicare, politica de ecologizare. Dar dacă politica nu este aplicată corect, sigur că va exista o reducere a plăților către beneficiari. Dacă însă găsim o vină a beneficiarului, o problemă în uh, ce privește ecologizarea, în primii doi ani nu se aplică penalitate și Curtea de Conturi știe asta. Președintele, mulțumim foarte mult! să intrați în detaliu. Asta este. Acum, domnule comisar, în încheiere și în rezumat, așteptăm din partea dumneavoastră decizii îndrăznețe, nu doar pentru sectorul laptelui, ci și pentru celelalte domenii. Ne-ați dat impresia că sunteți o personalitate dinamică, e bine, asta așteptăm să vedem și în fapte. Vă urez succes uh, pe anul viitor. Sigur vă urez și uh, sărbători fericite. Crăciun fericit tuturor uh, membrilor comisiei noastre. De asemenea, sper să avem o relație de cooperare cât mai fructuoasă cu Direcția Generală Agri și iată că încheiem lucrările noastre. Încă o dată, vă mulțumesc, domnule cred că um, cei cinci ani uh, care urmează vor fi cinci ani în care vom colabora bine. Acum, revenind la ordinea de zi, văd că trebuie să adoptăm uh, raportul ședinței coordonatorilor, îl vom considera adoptat și, în fine, încă o dată tuturor sărbători fericite. Domnule comisar, sper că la viitoarea noastră ședință să avem mai mult timp la dispoziție. Acum sunteți cu toții invitați să uh, participați la cocktailul care se ține în afara sălii. Mulțumim interpreților. Le mulțumim pentru eforturi.